Bine. Bună ziua. Haideți să începem ședința din această dimineață. Cu câteva minute de întârziere, ca de obicei, dar așteptam să vină câțiva colegi în sală. Începem imediat cu primul punct de pe ordinea de zi, Adoptarea ordinii de zi. Ca de obicei, în dosarul membrilor aveți ordinea de zi. Dacă nu aveți comentarii, considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată, fără schimbări. După cum s-a spus deja data trecută, doresc să vă amintesc că ședința de pe 21 februarie a fost anulată. Oggi alle ore 16. De aceea votul va avea loc mâine la ora 16. Iar ședința coordonatorilor uh, va avea loc la ora 17.30. Avem azi două rapoarte, raportul colegului Chichester și raportul uh, colegului Kelly de votat. procesele verbale ale ședințelor din 28-29 noiembrie și 17-18 decembrie uh, sunt în dosarele dumneavoastră. Dacă nu îmi transmiteți observații acum, considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Trecem acum la punctul 4, programul suplimentar de cercetare pentru proiectul ITER. Și dau cuvântul colegului Remec pentru a ne face prezentarea sa. Are la dispoziție 5 minute pentru prezentare, pentru că avem 20 de minute la dispoziție în total pentru dezbatere. Vă rog. Remec. Domnule Remec. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să respect cele 5 minute abordăm acest subiect uh, acum în, momente, în momentul unor dezbateri aprinse în legătură cu bugetul european. Doresc să subliniez faptul că omenirea a avut întotdeauna nevoie de energie. Consumul de energie a crescut într-una și uh, nu există semne că tendința se va schimba în viitor. Deci energia este esențială pentru prezența noastră pe Pământ, dar este esențială și pentru un viitor durabil. Deci e important să avem în viitor suficientă energie. Există multe opțiuni de surse de energie, de aceea sunt convins că merită să se continue cercetarea în domeniul fuziunii nucleare ca surse de energie. După cum am menționat deja în primul schimb de opinii în legătură cu raportul meu, am sugerat uh, și în avizele mele precedente să sprijinim programul de cercetare în legătură cu fuziunea nucleară și programul suplimentar de cercetare pentru ITER. De aceea, propun să finanțăm proiectul ITER Um, ca parte a cadrului financiar multilateral, din cel puțin două motive. În primul rând, astfel Parlamentul European nu va pierde controlul programului și posibilitatea de a influența um, tendințele din cadrul acestui program și, în al doilea rând, pentru a ne păstra credibilitatea ca parteneri la nivel internațional uh, față de partenerii noștri de la ITER. Mulțumesc și acum aștept uh, contribuțiile colegilor. Bine, grație al colegă Remec. Mulțumesc colegului Remec. Doresc uh, să întreb pe colega Gardini dacă este gata să intervină. Prego. Si, grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, nu am, am auzit uh, începutul intervenției colegului. Aș dori mai întâi să profit de ocazie pentru a mulțumi pentru posibilitatea pe care mi-a fost oferită de a-l înlocui pe colegul Albertini, ca raportor în umbră pentru acest uh, subiect uh, important, acest raport important. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru tot ceea ce a făcut, Textul uh, este un excelent punct de plecare și sper că vom putea colabora cât mai bine pentru a-l uh, îmbunătăți și mai mult. Sunt convinsă că programul ITER reprezintă un exemplu important de cooperare internațională consolidată în timp. Un program de excelență care reunește cercetarea, tehnologia și ingineria, dar cu siguranță și aspecte legate de formare și aspecte industriale. Sunt deci convinsă că Europa trebuie să, continu- ă, să își păstreze rolul central în programul ITER pe teritoriul său și să garanteze neapărat succesul acestui program. Programul ITER nu va pune doar bazele uh, unor noi surse de energie, dar și va permite formarea inginerilor uh, și tehnicienilor uh, pentru uh, a uh, putea profita de această uh, de acest program enorm de care cu siguranță vom profita cu rol de lider. Programul ITER se regăsește în acordul dintre șefii de state și de guverne în legătură cu uh, perspectivele financiare, ceea ce înseamnă că statele membre doresc să investească în acest program. Acest acord care prevede 2700 miliarde de euro este cu siguranță important pentru viitorul Uniunii Europene și pentru viitorul sectorului energetic în Uniune. Nu cred că a venit încă momentul să intrăm prea mult în detalii, dar totuși aș dori să transmit câteva idei. Din uh, ceea ce am putut deja să fac pentru acest raport. În legătură cu articolul 3, eu sunt de acord cu amendamentele raportorului și cred că poate ar fi util să specificăm ulterior anumite aspecte, să precizăm anumite aspecte. De exemplu, că cheltuielile trebuie să se încadreze în limitele prevăzute. Și sper deci că bugetul va fi respectat. În acest moment atât de dificil uh, din punct de vedere al uh, bugetului, cred că este important să se evite depășirea bugetului uh, prevăzut. Consider de asemenea că pentru a atinge obiectivele în timp util, va fi nevoie și de alte facilități. De exemplu, proiectul FAST, care va pregăti și a optimiza exploatarea științifică a proiectului ITER va avea nevoie uh, de tehnologiile necesare pentru proiectarea demo. Um, deci, uh, de asemenea, consider că Comisia ITRE trebuie să monitorizeze avansarea proiectului ITER și mă voi opri aici pentru că nu cred că mai am timp. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul uh, colegul Coreira de Campos acum, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este sigur că Programul ITER reprezintă o adevărată ocazie uh, pentru industrie, pentru uh, domeniul industrial, pentru ingineria europeană. E vorba de cercetare științifică sprijinită de uh, domeniul politic. Trebuie să continuăm să sprijinim proiectul ITER. Apoi, proiectul ITER trebuie finanțat din cadrul financiar plurianual, ei bine, noi răspundem că da, dorim ca finanțarea proiectului ITER să facă parte din uh, cadrul financiar multianual. Acum, în legătură cu gestionarea de până acum uh, a proiectului, este foarte probabil ca un proiect cu un risc tehnologic mare să derapeze din nou din punct de vedere financiar, de unde pot apărea probleme suplimentare. Pentru că obiectivele uh, în programului Orizont 2020 ar putea fi puse în pericol. E nevoie de securitate juridică. Deci, proiectul ITER trebuie finanțat din bugetul Uniunii Europene, dar cu condiția ca această, această finanțare să fie asigurată în afara liniilor bugetare, în afara rubricii 1A. Astfel vom avea garanții pentru păstrarea unui buget suficient pentru alte măsuri, alte posturi de la titlul 1A. Cred că acest aspect uh, trebuie să se regăsească în avizul Parlamentului. Mulțumesc colegului Corea de Campos. Are cuvântul acum uh, colegul uh, Tozenovski. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sprijin din toată inima avizul raportorului. Acest proiect este crucial. Mă alătur celor care au spus deja înaintea mea că ITER este unul dintre acele programe de cercetare care se potrivește în mod ideal uh, condițiilor Uniunii Europene acest uh, program nu ar putea fi finanțat de un singur stat membru, pentru că și din punct de vedere științific, ci și din punct de vedere financiar, e nevoie de resurse enorme. De aceea trebuie să fie un program um, simbol, un, un program uh, esențial al Uniunii Europene, care trebuie să facă parte din cadrul financiar multianual. Pe de altă parte, dorim să planificăm uh, programul pe mai mulți ani, deci în integralitatea sa, pentru a garanta o stabilitate și din punct de vedere științific și din punct de vedere financiar, așa cum merită acest program. Deci eu sprijin pe deplin um, avizul raportorului și abia și doresc ca acest program uh, să se ancoreze ferm în, uh, printre celelalte programele Uniunii, cum ar fi Galileo și așa mai departe. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul acum doamna Mezaroș. Domnul Mezaroș. Mulțumesc. Uh, și eu sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei, mai ales doamna Gardini. Mulțumesc uh, și eu raportorului pentru uh, avizul său excelent, cu care sunt în mare parte de acord. Într-adevăr, uh, programul ITER este foarte important și programul complementar de cercetare este de asemenea important, pentru că e vorba de explorarea unor surse de energie infinite. Bineînțeles, și alte sectoare uh, pot să oferă, oferă oportunități da, oricum, această investiție este o investiție importantă. Trebuie să se țină cont de observațiile noastre în legătură cu programul de cercetare, cu programul Orizont 2020. Programul ITER aduce uh, ceva în plus, ceva pozitiv și chiar dacă există riscuri pe termen lung, trebuie să reușim să controlăm fuziunea. Uh, numai astfel ne vom îmbunătăți competitivitatea și capacitățile. Programul ITER ar putea fi finanțat în afara cadrului financiar multianual. Important este să garantăm continuitatea programului, mai ales în relația cu uh, partenerii noștri internaționali. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că negocierile internaționale nu vor fi și mai dificile din cauza problemelor noastre bugetare. Mulțumesc! Cuvântul doamna Carvalho. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc raportorului. Sunt de acord cu raportorul că e un proiect foarte important, cel mai mare proiect de cooperare internațională pe cercetare, condus de Europa Uh, implică centre de cercetare, întreprinderi și universități și este foarte important să continuăm. În ceea ce privește valoarea alocată, nu e, o, nu e o chestiune de măsurare, pentru că deja Consiliul a, uh, a fost de acord cu ce a propus Comisia, 2,7 miliarde, și acum se pune întrebarea unde să plasăm, de fapt, bugetul ITER-ului. În concluziile Consiliului se spune foarte clar la titlul 1A în raportul nostru în ceea ce vește CFM, dar și în raportul pe care, pe care am făcut un aviz, am plasat ITER în bugetul comunitar. Mi se pare că ar trebui să apărăm, în primul rând, unitatea bugetului european și l-am plasat deasupra plafoanelor CFM, deci în afara 1A. Avantajul care este? Dacă costurile sunt depășite, atunci e clar că trebuie să găsim bani, dar asta nu înseamnă că de la 1A. Practic, astfel, protejăm celelalte proiecte de la 1A. E vorba de Cosmos, uh, Cosme, mă scuzați, Orizont 2020, uh, Galileo. Dacă însă îl menținem la 1A, trebuie să avem un subplafon în așa fel încât să găsim o cale de a acționa fără a afecta celelalte proiecte care sunt la același titlu bugetar. Deci, cam atât ce, în ceea ce privește măsurile, um, măsurările, mă scuzați. Noi suntem uh, foarte atenți la ce se întâmplă și la negocierile pe CFM pentru a vedea care e calea cea mai bună care să aibă drept rezultat protejarea tuturor proiectelor implicate, Orizont 2020 și celelalte. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Balcitis. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru un document foarte important. Cred că obiectivul nostru principal astăzi este acela de a continua proiectul. Deja de mai mulți ani ne străduim să ieșim din criza financiară. Faptul că nu avem o politică energie, energetică um, comunitară reprezintă în continuare un obstacol. se estimează că reactorul ITER va fi un pas calitativ înainte. Și tocmai de aceea trebuie să ne străduim în așa fel încât proiectul să fie continuat. Pe măsură ce cercetarea va avansa, pe măsură ce vom descoperi um, noi chestiuni legate de uh, reactorul termonuclear, ar trebui să acționăm în paralel în așa fel încât să ne asigurăm de um, implementarea rezultatelor. Deci pentru asta e nevoie de finanțare. Eu sunt pe deplin de acord cu acest proiect și mulțumesc raportorului pentru propuneri. Mulțumim, domnule Balcitis. Doamna Riera Madurel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Îl felicit pe raportor. Nu o să subliniez din nou importanța proiectului ITER. Deja s-au referit ceilalți vorbitori la asta. Vreau însă să mă refer la ceea ce a spus și domnul Coreira și doamna Carvalho E vorba de buget și de plasarea proiectului ITER în perspectiva financiară. Cred că, prin prisma ceea ce s-a spus aici la comisia noastră, este important să subliniem că plasarea, încadrarea proiectului în cadrul financiar multianual trebuie să se facă în afara categoriei 1A. Deja s-a spus de ce. Ca să evităm faptul că anumite costuri adiționale ar putea periclita alte proiecte de mare amploare. Mai mult decât atât, avem uh, finanțare pentru cercetare. Și cred că ar fi o situație în care ar câștiga toată lumea. Uh, am protejat celelalte proiecte mari, cum ar fi Orizont 2020, ar câștiga și ITER și acest lucru trebuie să fie ilustrat ca atare în raport. Noi vom depune un amendament în acest sens. Mulțumesc. Domnul Eller are cuvântul. Eu nu cred că trebuie să repetăm că ITER este un proiect de cercetare energetică unic, pentru că prezintă niște alternative tehnologice extraordinare. Rămâne totuși un proiect de cercetare, așa că trebuie să fim prudenți în ceea ce privește chestiunile de finanțare. Există realitatea că, fiind un proiect profund tehnic, poate să implice costuri sporite. Invers însă, putem spune că ITER e un proiect care trebuie luat foarte în serios și derulat în serios. În ultimii ani, managementul a fost catastrofal și agenții industriali ne-au pus întrebări în ceea ce privește practica de licitație. Avem o structură care reprezintă un compromis european, dar nu are nimic de a face cu eficiența. E vorba de un ITER în sudul Franței, o administrație în Spania, cooperare între comise și statele membre, de cealaltă parte, cooperare care este cel puțin dubioasă. Deci ITER e un proiect legat de tot felul de um, nereguli și tot felul de semne de întrebare, dar este un uh, proiect foarte important. Tot ceea ce reprezintă o sumă sub 4 miliarde este o chestiune neserioasă. Noi am primit acele 4 miliarde, le-am prevăzut, indiferent de ce se întâmplă la ITER. Cine nu prevede în buget sau nu încadrează în buget cele 4 miliarde, se face de pe acum vinovat de faptul că oricum am avea costuri depășite. 2,7 miliarde nu e suma vizată, e clar, e vorba de 4 miliarde, mai ales că nu ne mai aflăm în etapa din uh, PC7, când a existat compromisul că dacă vom fi mai scump, pentru că e în etapa de cercetare, vom găsi sume în altă parte. Acum știm că e vorba de cel puțin 4 miliarde. Și trebuie să spunem că ceea ce facem acum e foarte important. Dacă trecem la 1A cu 2,7 miliarde, atunci vom ști foarte clar că va exista un efect de canibalism asupra celorlaltor proiecte. Tocmai de aceea obligația noastră este aceea de a încadra 4 miliarde în buget. Nu putem să rămânem doar cu speranța că s-ar putea să apară pe undeva pe la 1A ceva și apoi să obținem alți bani. Nu, avem nevoie de un buget de 4 miliarde pentru ITER, buget securizat ca atare, nu o să funcționeze dacă încadrăm totul la 1A. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Eller. Acum Andreea Cariniani de la Comisie are cuvântul. Yes, thank you. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție comentariile dumneavoastră și aș vrea să spun ce părere are Comisia. În repetate rânduri, inclusiv la Consiliu, Comisia a spus că e o prioritate să eficientizăm costurile și să le stopăm. Această prioritate a fost menționată în toate instanțele în care um, s-a discutat despre guvernanța ITER la Euratom. Și de la bun început am explicat exact care este situația și partenerilor internaționali. avem un angajament, un acord internațional care ne obligă să acționăm într-un anumit fel. Dar avem și un buget constrângător. În total trebuie să fie vorba de o sumă de 6,6 miliarde, incluzând contribuția franceză. Noi nu vom uh, accepta extinderea temeiului, pentru că nu suntem dispuși să plătim nici un euro în plus față de ceea ce a fost prevăzut și Uh, decis. Mulțumesc. Domnul Remec, raportorul, are cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru opiniile exprimate. Aștept cu nerăbdare să cooperăm în continuare. și sper că vom reuși să obținem împreună un rezultat uh, în aceeași atmosferă de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Rivazi, raportor din umbră din partea verzilor, dorea să intervină un minut pentru că nu a fost în sală la început. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că și colegii mei au uh, preocupări legate de faptul că uh, aceste costuri legate de ITER au explodat pentru că au fost sau au crescut de trei ori din 2001 și în același timp se face propunerea ca statele membre în mod voluntar să finanțeze acest proiect și să nu fie finanțat de la bugetul european. Asta cu atât mai mult cu cât anumite state au uh, propriul lor sistem de fuziune, fie că e vorba de cel britanic GET sau uh, cel uh, german. Încă un lucru și sunt de acord cu ce s-a spus legat de faptul că nu ar trebui să se depășească cele 6,6 miliarde în ceea ce privește contribuția statelor membre din Uniune. Dar trebuie să vă spun că lipsește un lucru în uh, rezoluție, că nu a existat un moment în care să se reunească toți cei participanți în ITER ca să se vadă care sunt uh, lipsurile legate de construcția ITER și se pare că sunt preocupări mari în ceea ce privește uh, finanțarea um, um, și um, partea care acoperă ITER-ul, pentru că acolo e vorba de milioane de grade. Și când se spune că o să avem uh, electricitate în 2050, deja trebuie să vă spun că uh, fabricarea plasmei uh, prin ITER, pentru că acesta nu face electricitate, ci plasmă, după aceea trebuie să se înceapă producția de electricitate și apoi următoarele etape. Deci în 2100, o să avem cel mai devreme electricitate. Și mă întreb acum în ceea ce privește preocupările bugetare, dacă e într-adevăr o prioritate, dacă statele vor uh, să participe în mod voluntar, să facă acest lucru. Dacă ne gândim la situația în care se află țări ca Grecia, nu știu dacă ar putea să facă acest lucru. Ei bine, da, lucrurile în anumite state e um, e fezabil să facă astfel de investiții, dar în alte state nu există niciun fel de interes, mai ales că nu există garanții că acest uh, sistem va funcționa. Și Uh, trebuie să vă spun că în cadrul uh, um, inaugurării de la Cadaraș am vrut să particip și mi s-a refuzat prezența. De ce? Pentru că eu am criticat acest proiect și se pare că iter nu permite niciun fel de critică referitoare la fezabilitatea acestui proiect. Iată că în felul acesta noi nu deținem toate informațiile legate de buna funcționare a acestui proiect. Ecco. E... Dico ai colleghi che Doresc să spun colegilor că am făcut această excepție de această dată pentru colega Rivesi, dar uh, altă dată nu voi mai redeschide dezbaterea când s-a încheiat. Acum colegul Remec a cerut din nou cuvântul uh, pentru a reacționa la cele spuse de colega Rivazi, dar este o excepție și nu se va mai repeta, pentru că dacă s-a terminat dezbaterea, s-a terminat și nu putem să uh, o reluăm. Vă rog, domnule Remec. Prego. Eh, děkuji. Já jenom eh, v souvislosti s posledním vystoupením. Mulțumesc. Vreau să reacționez la cele spuse de antevorbitoarea mea care au fost într-o altă nuanță decât uh, restul discuției. Eu trebuie să vă spun că raportul meu nu se referă la conținutul proiectului în sine. Desigur, putem să dezbatem și pe marginea acestui subiect, dar nu acesta este um, punctul esențial în acest moment. Desigur, putem să dezbatem aspectele tehnice, problemele tehnice legate de acest proiect, pentru că e unul de cercetare științifică, într-adevăr. Dar Trebuie să spun că e vorba de un proces natural care are loc în natură, de asemenea în întreg universul și, uh, de fapt, omenirea încearcă să recreeze aceste procese la o scară mai mică și sperăm că se va putea ajunge la un rezultat. Însă, bineînțeles, natura are un avantaj față de om pentru că a avut timp la dispoziție miliarde de ani cât despre experimentele umane, acestea nu o să intru aici în detalii, dar da, știu că există, uh, există proiecte de fuziune în a, uh, unele state, în Germania, de exemplu, am vizitat și eu anumite centre, unele chiar în Republica Cehă și am văzut multe dintre aceste instalații. Acestea reprezintă institute de sprijin în care se desfășoară um, cercetare și sperăm că până la urmă vom ajunge și la obiectivul final. Eu nu vreau să intru acum uh, în detalii legate de aceste chestiuni tehnice, vreau doar să răspund la ce a spus colegul colega noastră. Mulțumim, domnule Rac. Se va deschide apoi faza depunerii amendamentelor, deci vom avea o nouă dezbatere după aceea. Amendamentele trebuie depuse până pe 28 februarie, ora 12. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de eficientizarea pieței interne a energiei. Are cuvântul domnul raportor Buzec. Vă rog. Uh, parli tu? Ah, Buzek. Thank you very much. Ah. Thank Mulțumesc foarte mult. Aici sunt. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un mare privilegiu pentru mine să fiu raportor uh, uh, din partea Parlamentului în ceea ce privește piața internă de energie. Consider că este un subiect important, mai ales că face parte din uh, cel de-al doilea act privind piața unică. Și dacă vrem să ajungem la desăvârșirea pieței uh, Um, unice, trebuie să începem cu cea în domeniul energetic. Este una dintre prioritățile noastre în ceea ce privește creșterea economică și competitivitatea Uniunii Europene în ansamblu. Iar crearea unei piețe interne a energiei poate să ne ajute și la atingerea obiectivelor 2020 și la crearea unor condiții pentru depășirea crizei. Și acestea sunt, desigur, uh, aspecte foarte importante. O să menționez patru puncte care vor reflecta uh, punctul meu de vedere mm, pe care l-am exprimat în acest uh, raport vis-a-vis -vis de comunicarea Comisiei. 1. Cum ar trebui să creăm piața internă a energiei? așa cum uh, s-a întâmplat și în ceea ce a privit uh, piața internă a bunurilor sau a serviciilor, um, această piață a trebuit și ea să fie orientată către clienți, bineînțeles. Ar trebui să o construim în același mod în care am făcut-o și în cazul pieței interne a bunurilor și serviciilor acum uh, câțiva ani. De asemenea, piața trebuie să fie deschisă pentru consumatori și pentru producători, să există o siguranță a furnizării și să există o, coord o coordonare mai bună în ceea ce privește achizițiile de energie din afara Uniunii. Un al doilea lucru foarte important, piața noastră a energiei trebuie să fie competitivă, iar crearea unor condiții concurențiale și uh, ducerea și atingerea unor piețe uh, mai mici pentru energie ar putea să ducă și la o economie cu emisii reduse de carbon. De asemenea, uh, ar putea să contribuie și la proiectul Ino Energy. De asemenea, piața aceasta trebuie să fie bine reglementată nu este ușor de făcut acest lucru, dar uh, există propuneri în acest sens, sau exista deja uh, și în trecut. Acum patru ani uh, s-a încheiat cel de-al treilea pachet energetic cu un termen de implementare în martie 2011 și până acum încă nu s-a implementat acest pachet de către mai multe state membre ne trebuie norme clare din partea și pentru agențiile mm, de reglementare, de exemplu pentru împiedicarea intervenției uh, guvernelor în ceea ce privește prețul uh, energiei. Deja în 18 state membre există astfel de intervenții. Este una dintre uh, chestiunile urgente, dar de singur aici este mm, Mm, la latitudinea statelor uh, membre, dar trebuie să le reamintim că există o obligație clară de a pune în aplicare toate aspectele menționate în cel de-al treilea pachet energetic. Și un ultim lucru. Cum ar trebui să creăm această mm, piață a energiei? Bine, în mod conectat. Uh, fizic, prin uh, asigurarea compatibilității transferilor de energie. Desigur, nu e ușor de făcut acest lucru, uh, interconectarea de plină a sistemelor de transmitere, pentru că atunci când e vorba de electricitate, e vorba de finanțare destul de mare și o să spun mai multe despre acest lucru mai târziu. Dar de asemenea, ar trebui să se uh, elimine acele insule energetice, pentru că acestea încă există. Și apoi, în ceea ce privește punctele slabe din acest moment, situația nu este una satisfăcătoare. Sunt mai multe de făcut decât am făcut până acum sunt foarte multe de făcut în ceea ce privește uh, domenii ca electricitatea, domeniul gazelor și există deja multe norme existente, unele propuse și trebuie spus că aceste puncte slabe trebuie să fie menționate în raportul nostru și de asemenea trebuie să sugerăm uh, comisiei să vină cu propuneri pentru depășirea acestor uh, puncte slabe și Trebuie să spun că o astfel de slăbiciune um, constă și în diviziunea piețelor, pentru că nu există o deschidere suficient de mare, o transparență suficient de mare și în acest uh, fel mai mulți uh, jucători, noi jucători, sunt împiedicați să aibă acces la piață. De exemplu, în unele state membre, uh, prețul gazelor este de patru mai mare decât în altele, pentru că există aceste insulițe separate. În unele părți ale Uniunii Europene, nivelul de securitate energetică este mult mai scăzut decât în altele. În multe state membre, consumatorii nu au o posibilitate reală de a alege între mai mulți furnizori. În, încă un lucru nu am ajuns la o eficiență uh, foarte mare a mm, investițiilor în domenii cum ar fi uh, cogenerare, pentru că nu există uh, norme clare mm, în ceea ce privește piața pentru energie cu trăsături specifice. Abia am demarat uh, um, acest uh, mecanism al certificatelor albe. Abia am început, încă nu am încheiat acest uh, efort și ne trebuie mult mai multe eforturi uh, în acest sens. Am menționat acest lucru, desigur, în raport. Încă un lucru referitor la avantaje, avantajele pieței energetice și acestea trebuie să fie uh, subliniate, venind în contradicție cu slăbiciunile din acest moment. De exemplu, un control mai bun al costurilor energiei care au impact asupra prețurilor. 13 miliarde pentru consumatorii uh, europeni pot să fie economisite în fiecare an. Asta grație pieței unice. Și de asemenea, economia noastră poate să atragă noi investiții, um, ducând la păstrarea unor locuri de muncă și la crearea altora, pentru că e vorba de o piață de 500 de milioane de uh, consumatori, un lucru extraordinar. Și de asemenea, trebuie să ne axăm și pe uh, inovație. Și încă un lucru, uh, furnizorii energetici din Uniune vor avea o poziție de negociere mult mai puternică față de cei din afara Uniunii dacă ne coordonăm uh, în mod corespunzător achiziție de um, energie și, desigur, um, se vor reduce și um, problemele de um, aprovizionare. Referitor la termenul 2014, o să închei în curând. Trebuie să termin noi. Așadar, a existat o propunere din partea Consiliului European în februarie 2011 să se investească 210 miliarde de euro, iată o sumă importantă pentru încurajarea și simplificarea transportului de energie și uh, minimizarea diferențelor între statele membre. De asemenea și pentru crearea unui cadru de reglementare. Dar unele de acest, dintre aceste uh, decizii nu au fost uh, reflectate în detaliu în propunerea comisiei și un ultim lucru Desigur, sunt deschis la contribuțiile dumneavoastră, propuneri Uh, pe care le-ați avea, îndoieli, uh, pentru că e nevoie de propuneri pentru uh, acțiuni concrete. Aștept viziunile raportorilor din umbră pentru că trebuie să lucrăm, desigur, într-un mod constructiv pe marginea acestui raport. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc colegului Buzek. Acum sper colegii mă vor ajuta să recuperăm puțin întârzierea pe care o avem. Are cuvântul colegul Corea de Campos în numele uh, colegului uh, în numele coleg, doamnei Merkes, care nu este prezentă, vă rog. Uh, working on behalf of my... Mulțumesc. În numele colegei mele vreau să mulțumesc domnului raportor, nu doar pentru ce a făcut uh, până acum, nu discuțiile despre trecut, desigur, ci um, uh, vreau să-i mulțumesc și pentru ce a spus dumnealui astăzi. Sunt uh, cu totul de acord cu cele spuse. Piața internă a energiei reprezintă um, un element esențial al pieței unice, deschide competitivitatea, deschide căile către uh, surse de energie regenerabilă și reprezintă um, un punct de plecare pentru situații în care consumatorii europeni uh, își vor putea coordona, de exemplu, um, panourile sonare în viitor. Însă, până în acest moment, uh, cel de-al treilea pachet energetic nu a dus la uh, rezultatele pozitive așteptate și um, trebuie să ne axăm pe importanța pe care Comisia o acordă consumatorilor. Uh, și consumatorii, inclusiv cetățenii și IMM-urile, trebuie să aibă stimulente pentru a juca un rol activ pe piață pentru că uh, aceștia reprezintă actori cheie pe piața energetică. Astăzi, în țările de jos, se văd uh, o serie de inițiative spontane din partea unor comunități locale și uh, din partea unor gospodării pentru a-și produce propria energie, iar Comisia trebuie să ne sprijine acest curent și să ducă la eliminarea unor posibile obstacole în acest sens. Apoi trebuie să se țintească sistemul către consumatorii vulnerabili. Există o estimare că peste 50 de milioane de europeni nu pot să-și plătească facturile la energie și uh, să mențină astfel uh, um, niște standarde de trai uh, decente, iar costurile energiei sunt în uh, creștere continuă. Uh, estimările au arătat că prețurile la energie au crescut în țările de jos cu peste 50% în ultimii, 30, în ultimii 5 ani. Ehm, s-ar putea ca acest lucru să ducă la o situație în care unele gospodării să nu își poată plăti ehm, facturile în continuare și uh, com, propunerea Comisiei nu prea redă clar sprijinul pe care îl acordă uh, Uniunea acestor uh, um, categorii de consumatori și, înainte de toate, trebuie să se rezolve problemele legate de um, ale pieței, cum ar fi um, folosirea unor uh, surse neecologice de energie sau uh, existența unor monopole. De asemenea, trebuie să ne axăm pe siguranța aprovizionării și um, de asemenea, trebuie să se um, actualizeze uh, rețelele energetice și să uh, fie îmbunătățite. De asemenea, trebuie să se ajungă la crearea unei piețe reale europene prin coordonarea celor naționale și este păcat că în bugetul Uniunii se prevăd reduceri semnificative pentru sectorul energetic. Mulțumim, colegul Dimaschi. Mulțumesc. În calitate de raportor uh, din umbră pentru uh, ECR, uh, doresc să spun că în multe domenii ale pieții interne am constatat că se pot obține avantaje importante pentru cetățeni, pentru industrie, nu doar avantaje la scară, ci și avantaje competitive, care sunt întotdeauna un plus. În sectorul energiei am reușit să obținem deja multe. Avem al treilea pachet pentru energie, avem regulamentul privind securitatea um, furnizării de energie și avem remit care va îmbunătăți cu siguranță transparența uh, pieții vânzării de energie și depășirea uh, Uh, disfuncționalităților acestei piețe, dar știm că piața energiei nu este încă finalizată și pentru a o finaliza, nu avem nevoie doar de reglementări. Trebuie să facem eforturi și pentru a îmbunătăți concurența. Avem nevoie de mai multă diversificare și de o politică eficientă de luptă împotriva monopolurilor, pentru că umbra monopolurilor există încă pe piața energiei în Europa. Deci nu e vorba doar de finalizarea pieței energie, energiei, ci și de a proteja ce am obținut deja. Deci trebuie să protejăm pachetul pentru energie de cei care continuă să ceară Mă gândesc aici la Rusia, la, la Gazprom. Deci de cei care continuă să aibă tot felul de pretenții și uh, încearcă să își impună condițiile. Bineînțeles, trebuie să facem uh, ajustările necesare. Nu dorim o creștere a prețurilor pentru că, bineînțeles, ar fi uh, contraproductiv dacă uh, uh, am insistat prea mult în această direcție. Trebuie să ne asigurăm că abordarea noastră în piața energiei va fi una echilibrată. Este un cuvânt des folosit în acest sector, uh, cuvântul echilibrat, uh, pentru că este cu adevărat un concept important. Și pentru mediu va fi un lucru bun să avem o piață echilibrată a energiei și astfel vom putea îmbunătăți și securitatea furnizării de energie. În fine, sunt foarte recunoscător Comisiei pentru că, citind această comunicare, ne-am dat seama că avem o foaie de drum pentru 2015, dar cu siguranță eforturile noastre trebuie făcute astăzi pentru a încheia această piață cât de repede. Mulțumesc, doamna Zuber are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să prezint în linii mari amendamentele pe care am de gând să le depun. Aspectele esențiale ale viziunii legate de sectorul energetic este esențial pentru independența energetică a statelor membre, dar și pentru a ne garanta dezvoltarea economică. Toate statele membre trebuie să aibă garantată securitatea energetică, securitatea în aprovizionarea cu energie. Toate statele trebuie să beneficieze de o suveranitate în domeniul energetic, să aibă posibilitatea de a se dezvolta grație acestei autonomii energetice trebuie să garantăm populației uh, securitatea aprovizionării. Populația nu poate să fie dependentă de anumite interese, să spunem, în anumite momente. Nu trebuie să garantăm, deci, securitatea aprovizionării pentru cetățeni. Și energia ca sector strategic trebuie să fie pusă în uh, slujba producției Uh, industriale, producții economice, în serviciul creșterii economice, în serviciul activității MM-urilor, care reprezintă, care sunt cei mai buni reprezentanți ai lumii întreprinderilor. Deci trebuie să garantăm energie IMM-urilor și trebuie să se furnizeze servicii de calitate la un preț abordabil, ceea ce nu este realitatea astăzi în multe state membre. Știm că prețul factorilor de producție este ridicat și această situație uh, este insuportabilă pentru multe IMM-uri. Deci trebuie să se, să se garanteze securitatea economică cu prețuri abordabile, dar din păcate liberalizarea sectorului nu a dus la o scădere a prețurilor uh, grație concurenței. Deci legile pieței în acest domeniu, ca și în altele, nu au funcționat atât de bine. nu uh, trebuie să încurajăm nici monopolurile în acest sector. De exemplu, în Portugalia, toată lumea știți cât de grave, uh, știți cu toții cât de grave sunt problemele economice în țara mea. Dar odată cu reducerea salariilor um, forței de muncă la nivelul de acum 10 ani, beneficiile întreprinderilor de electricitate și gaz uh, au fost mai mari ca niciodată. De exemplu, în 2012. 57% de creștere a beneficiilor întreprinderii care are monopolul față de nivelul anului 2011. Prețul la combustibil a crescut de șase ori. Ne-am putea spune că există o logică, dar nu e adevăr, nu este așa, nu există nicio logică. Obiectivul coeziunii sociale, justiției sociale, nu a nu se regăsește nicăieri în această paradigmă energetică. Deci trebuie să se recomande o prezență mai fermă a statului în sector pentru a asigura securitatea energetică, dar și pentru a asigura o distribuire a veniturilor din acest sector, pentru a fi în slujba unor obiective sociale și nu doar pentru ca unii să acumuleze capitaluri iată cum am putea ieși din criză. Mulțumesc! Usman. Mulțumesc! Are cuvântul colegul Kreutzmann. Mulțumesc, doamnă președinte! Noi suntem liberali, sprijinim piața internă sprijinim și ambiția de a crea o piață internă a electricității și gazului în Uniunea Europeană. O piață internă a energiei poate să asigure securitatea furnizării de energie pentru consumatori și companii la un preț corect, sprijinindu-se astfel creșterea economică, crearea de locuri de muncă și securitatea energetică a Uniunii Europene. În plus, o piață internă a energiei reprezintă o parte importantă Uh, a eforturilor uh, pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Aceasta este o prioritate a grupului ALDE. ALDE este de acord cu Comisia că folosirea uh, regulamentului pentru statele membre este o metodă bună pentru a atrage um, furnizorii de servicii. Reglementarea prețului poate avea un efect negativ asupra noilor companii pe piață. Deci, prețurile la electricitate și la gaz nu mai trebuie să fie uh, reglementate pe viitor. Noi sprijinăm Comisia pentru a sprijini statele membre în eforturile lor de a-i defini pe consumatorii vulnerabili, pentru a asigura o folosire mai armonizată a acestei definiții. Suntem de acord cu Comisia că și prețurile autoreglementate pot asigura acoperirea piețelor pentru consumatori. Da, pentru că prețurile reglementate nu sunt un bun semnal pentru piață. Astfel de prețuri pot fi considerate o intervenție politică în sectorul economic. Comunicarea Comisiei încurajează statele membre să stabilească strategii ambițioase pentru uh, folosirea unor uh, contoare inteligente pentru rețele inteligente. Uh, ele reprezintă o parte importantă a rețelelor inteligente. Sprijinim Comisia și în uh, punctul său de vedere în legătură cu piața Ongro. Uh, pentru a asigura ca operatorii de rețea, uh, producătorii de energie și consumatorii uh, funcționează eficient pe piață. Comisia subliniază nevoia ca statele membre să stabilească strategii pentru modernizarea rețelelor, inclusiv incorporarea tehnologiilor uh, informatice și de comunicație. Este vital ca distribuitorii neți să aibă stimulente pe termen lung pentru a face investiții, inclusiv în noi tehnologii și noi modeluri de afaceri, folosind flexibilitatea capacității rețelelor. În fine, voi folosi această ocazie pentru a spune că e păcat că Consiliul a redus o mare parte a finanțării, finanțării din facilitatea Connecting Europe, pentru că aceasta este una dintre instrumentele care poate să um, fie benefică pentru piața internă. Reducând acest buget, Consiliul a făcut mult mai dificilă realizarea viziunii uh, pieței interne în Uniunea Europeană, așa că grupul ALDE regretă această decizie a Consiliului. Mulțumesc, doamnă președinte. Pilar. Mulțumesc, domnule președinte. Am început să dezbatem acest uh, raport uh, al legătură cu piața internă a energiei, uh, pe care dorim să o orientăm, să o finalizăm este urgent ca aceasta să devină o piață cu adevărat europeană dacă dorim să folosim cu adevărat acest potențial al unei piețe de 520 de milioane de consumatori. Raportorul este foarte experimentat, colegul nostru Buzek. Și dacă bine am înțeles ce s-a spus, cred că uh, raportorul și cu mine ne aflăm uh, pe aceeași uh, lungime de undă și chiar uh, există mai mult sau mai puțin un acord între grupurile politice. Bineînțeles, există și câteva nuanțe diferite. Din punctul meu de vedere, există patru piloni, patru, a, patru axe pe care trebuie să se articuleze această dezvoltare a pieței interne a energiei. O piață liberalizată, o piață competitivă în același timp, și Acestea, pe aceste axe trebuie concretizată um, încheierea celui trei pachet energetic. Uh, perioada de transpunere s-a încheiat de uh, 2-3 ani, deci este poate util și necesar ca Comisia Europeană să facă tot ce stă în putere pentru, inclusiv prin proceduri de nerespectare a obligațiilor, dacă anumite state membre nu au transpus legislația. Cred că este indispensabil uh, pentru a asigura aceste două axe. Deci, o, pentru a obține o piață liberalizată și competitivă. Apoi, piața trebuie să fie și transparentă. Um, consumatorii trebuie să beneficieze de informații. IMM-urile trebuie să beneficieze de informații pentru ca toți utilizatorii să poată să aleagă. Comisia Europeană spune că doar o treime din consumatori compară furnizorii, se pot face economii, uh, un potențial de economii de 13 miliarde de euro dacă consumatorii ar avea cu adevărat de ales, dacă piața ar fi competitivă și transparentă 100%. E nevoie și de o piață cu adevărat interconectată cu rețele de transport și distribuție integrate, rețele inteligente, pentru a ieși din această situație cu enclave um, ale energiei care se găsesc încă în multe state membre. Deci avem nevoie de o piață liberalizată, competitivă, transparentă și bazată pe rețele uh, de interconectare cu adevărat eficiente care să permită să se iasă din situația de izolare cu enclave în anumite state membre, mai ales în Spania. Mulțumesc! Uh, următoarea vorbitoare. Uh, doamna Hibner. Mulțumesc, doamnă președinte. Această piață internă va funcționa numai dacă putem garanta aprovizionarea pentru toți cetățenii europeni, ținându-se cont de dezvoltarea industriei și serviciilor. Avem nevoie de un sistem eficient, dar și de tehnologii inovante. Uh, trebuie să uh, îmbunătățim competitivitatea, trebuie să ne asigurăm și că uh, Uh, economia noastră nu produce prea multe emisii. Avem nevoie de rețele um, inteligente și de interconexiuni. Toți operatorii de pe piață trebuie să poată să profite de pe urma acestora în egală măsură. Trebuie să uh, diversificăm și resursele. Spunem că uh, sursele tradiționale de energie sunt de uh, resortul trecutului, că trebuie să ne concentrăm pe energiile regenerabile. După părerea mea, sursele tradiționale de energie trebuie să continue să existe, uh, dar trebuie să prevedem și uh, un, uh, o finanțare pentru cercetare, atât în legătură cu, re- cu resursele tradiționale, cu și cu cele regenerabile. Trebuie să prevedem și capacități de stocare. Avem nevoie de aceea de, cercet- de, de cercetare de noi tehnologii. Putem folosi în continuare resursele tradiționale, dar trebuie să dezvoltăm în același timp și noi tehnologii pentru aceste resurse tradiționale. toți consumatorii europeni trebuie să fie capabili să înțeleagă facturile și să aibă posibilitatea de a-și optimiza aprovizionarea cu energie. A spus-o și Pilar. Nu putem uh, să ne permitem să existe o, o unică sursă de energie, un furnizor unic. Avem nevoie de uh, contoare inteligente, de o bună gestionare a pieței, cu o influență pozitivă asupra prețel, prețurilor. Toți operatorii trebuie să aibă, a, toți consumatorii trebuie să aibă aceleași șanse și statele membre trebuie să aibă o, o abordare mai serioasă față de piața unică. Avem nevoie de abordare comună pentru ca această piață să funcționeze bine trebuie să îmbunătățim costurile împreună. Operatorii trebuie să poată să beneficieze de pe urma unor avantaje ale pieței unice în acest domeniu. Dacă nu, condițiile nu se vor îmbunătăți față de situația actuală. Potențialul este enorm și trebuie să-l fructificăm. Se colegă Maz... Mulțumesc. Are cuvântul colega Mazet Sukukovici. To, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc colegului Jibuzek pentru raport. Mă bucur că Mă bucur că am reglementat în legătură cu telefoanele mobile, pentru că uh, Uh, electricitatea este mai ieftină decât uh, um, comunicațiile cu telefonul mobil. Dar acum trebuie să reglementăm și piața energiei. Întrebarea este cum putem atrage noi investitori. Pentru că <laughs> pentru consecințele noilor uh, investiții um, pot să fie foarte benefice pentru piață, de aceea sunt cruciale. Trebuie de asemenea să ne gândim cum putem motiva cercetarea. Cercetare mai ales pentru a evita pierderile pe rețele și cercetare pentru a îmbunătăți eficacitatea um, centralelor producătoare de energie. Unele centrale vechi pierd uh, părți mari din energia produse din cauza faptului că sunt ineficiente. E nevoie de cercetare împreună în acest domeniu. este de asemenea important să ne gândim cum uh, putem include energiile regenerabile în sistemul nostru de transport al energiei, pentru că știm că încă ne confruntăm cu dificultăți majore în, acest, în legătură cu acest aspect. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Balcitis. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Din... Ir tikrai nekartą să deklaravo savo Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului nostru pentru felul în care a prezentat acest subiect. De mai multe ori și-a prezentat poziția spunând că precondiția trebuie să fie crearea unei piețe unice pentru energie. Raportul domnului Buzek va fi unul cuprinzător, unul foarte util. Comisia și Consiliul și-au propus ambiții mari post-2013. De exemplu, nu ar mai trebui să existe insule energetice, nu ar mai trebui să existe acele probleme cu furnizarea de energie în anumite zone, însă, date fiind circumstanțele, există probabilitatea ca acest obiectiv să nu fie atins. Eu, de exemplu, provin dintr-o regiune izolată din punct de vedere energetic și nu pot decât să sper că vom rezolva această problemă cât mai repede. Problemele acestea nu sunt noi. Sunt uh, probleme identificate de pe vremea reglementării prețului uh, energiei, în al treilea pachet energetic. Reglementarea prețului e un subiect atent uh, dezbătut, dar această chestiune va fi rezolvată numai și numai dacă at- numai și numai atunci când vom reuși să reglementăm piața cum trebuie. Deci e nevoie să planificăm lucrurile într-o manieră eficientă, mai ales în ceea ce privește regiunea Baltică. De mai multe ori am cerut construirea unui terminal de gaz natural lichefiat pentru cele trei țări. Acest proiect ar putea fi uh, finalizat însă până prin 2030 și durează prea mult. Lituania de aceea a decis să construiască un terminal mai mic pentru GNL, care poate fi finalizat mult mai rapid. Deci, pentru a rezolva aceste probleme, ar trebui să plasăm mai multă răspundere la Comisia Europeană, care să se asigure că vor exista proiectele necesare și vor fi finanțate cum trebuie. Doamna Iordan Cizeli. Mulțumesc. Am patru observații simple de făcut. În primul rând, piața internă energiei nu poate funcționa cu piețe Uh, cu uh, prețuri controlate și cu subvenții. Piața europeană nu poate funcționa cu 27, chiar 28 de politici naționale. Germania nu ar trebui să ia decizii în plan individual care să influențeze alte state membre, de exemplu. Și, în ultimul rând, o piață suprareglementată nu are cum să funcționeze, deoarece suprareglementarea generează instabilitate. E un mesaj simplu și noi uh, trebuie să ținem cont de faptul că trebuie să adaptăm uh, la piața unică 27 de politici naționale. Sunt niște mesaje simple, niște teme de casă simple, pe care dacă nu le realizăm, uh, dacă nu le realizăm, nu vom avea succes cu piața unică energetică. În ceea ce privește uh, CFM și înjumătățirea finanțării pentru Connecting Europe, mi se pare un lucru inacceptabil pur și simplu, care contravine total deciziei Consiliului European în ceea ce privește implementarea totală a acordului pentru piața unică în 2014. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Bernstein are cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului Buzek pentru un raport foarte bun. Sună foarte bine să spunem că vrem o realitate nouă pe piața energiei. Dacă într-adevăr vrem o piață unică energetică, avem nevoie de concurență reală, care acum nu există. Avem mari uh, întreprinderi energetice care au o situație comodă în Europa și care trebuie să fie deschise concurenței mai ales în ceea ce privește formularea prețurilor. Este de-a dreptul rușinos faptul că în familia europeană avem două treimi din totalul statelor care nu au implementat cel al treilea pachet de liberalizare. Comisia ar trebui să se gândească la potențiale sancțiuni împotriva acelor state care refuză să implementeze. Și încă ceva. Eu cred că iarăși e inacceptabil faptul că avem în continuare cele insule energetice în comunitatea europeană. Am ascultat cazul Spaniei, dar uh, putem privi și către prietenii din zona baltică. Cum se poate că în Letonia și în Lituania, pentru un megawatt de gaz natural se plătește dublul față de ce plătește Germania. Asta arată foarte clar că Gazprom profită. Profită de faptul că noi nu avem o piață unificată a energiei și încearcă să îi taxeze pe cei din uh, zona Mării Baltice. Pentru uh, a avea succes în viitor, trebuie să investim în noi terminale energetice pentru gaz și pentru electricitate. Avem nevoie de rețele inteligente, de smart grids și trebuie să cercetăm în continuare în așa fel încât centralele electrice să fie utilizate mai bine. În Danemarca construim centrale pe cărbuni care sunt uh, foarte eficiente și uh, utilizate la maximum. Mulțumesc, doamna Brezina are cuvântul acum. Domnul Brezina. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt foarte fericit că acest uh, raport a fost uh, formulat așa cum uh, îl regăsim astăzi. Vreau să vă spun că mă deranjează faptul că piața nu e deschisă în regiunea din care provin eu. Există e foarte greu acum să prioritizăm mixul energetic și să oferim o mai mare importanță resurselor de energie regenerabilă. E fragmentată piața. Rețelele noastre energetice nu sunt suficient de adaptate pentru a absorbi energia regenerabilă. Noi vorbim despre rețelele inteligente, dar acestea sunt doar în teorie. Ele nu au fost încă transpuse în realitate. Acest lucru înseamnă că piața este profund distorsionată și nu știu ce mesaj transmitem investitorilor. Realitatea este că prețul energiei a scăzut și nimeni nu poate să mai financeze acum uh, uh, resursele clasice de energie. Se rentează doar să utilizezi cărbune. Unii au considerat la un moment dat că gazul ar putea fi profitabil. Din păcate, nu se aplică această regulă. Când m-am referit la regiunea din care provin eu, e vorba de faptul că piețele din Germania, Austria și Cehia sunt interconectate. Există anumite resurse care sunt subvenționate și prețul este atât de mic încât pur și simplu nu merită să mai construiești centrale tradiționale. Și vom avea nevoie de acestea, pentru că nu avem cum să supraviețuim doar din resursele generabile. Mi-aș dori foarte tare să văd o piață reală, unificată din punct de vedere energetic în Europa și mai uh, multă autocritică în ceea ce privește uh, sprijinul pentru energia regenerabilă. Nu putem să punem boi înaintea carului. Uh, Trebuie să uh, avem într-adevăr un mix energetic uh, adaptat, dar numai după ce avem gata implementate rețelele energetice uh, inteligente. Domnul Carins. Mulțumesc, doamnă președintă. Libera concurență pentru furnizorii de energie, pentru stabilitate, pentru un preț bun și pentru uh, o alimentare sigură este obiectivul nostru ultim și nu cred că e cineva împotriva deschiderii pieței energetice. Dar dificultatea care este? Ca să deschizi o piață energetică, e nevoie să ai posibilitatea fizică de a avea o piață deschisă concurenței. Și acest lucru a fost subliniat de mai mulți colegi în ceea ce privește interconectările comunitare dintre statele membre. Există anumite blocaje nu există capacități suficiente și în alte regiuni nu există absolut niciun fel de interconectivitate, de exemplu în zona Baltică. Noi știm că singura uh, conductă de furnizare de gaz vine din Rusia de la Gazprom. Este un monopol 100% pentru ruși. Deci fără posibilitatea fizică de a face loc concurenței, nu putem să ne mișcăm indiferent ce am decide în pachetul energetic. Și apoi, S-a discutat despre uh, subvențiile pentru energiile regenerabile. În statele membre, sistemul de subvenționare pentru energii regenerabile diferă foarte tare de la un membru la altul. Și pe măsură ce piața se va deschide, acest lucru ar putea deveni foarte problematic. Tocmai de aceea eu cred că pentru ca piața să funcționeze la parametri optimi, Trebuie să ne axăm în continuare pe fondurile din uh, Facilitatea de Conectare a Europei, Connecting Europe, pentru ca astfel să completăm uh, uh, interconectarea pieței pentru funcționarea ultimă a pieței. A trebui să ne gândim foarte serios și la modul în care am putea să um, dăm dovadă de coerență și la nivelul subvențiilor alocate, în așa fel încât să funcționeze piața și din acest punct de vedere. Pentru că, sigur, uh, dacă pe o piață electricitatea este subvenționată masiv, atunci e clar că vânzările vor fi bune și vor fi dezavantajați consumatorii de pe uh, toate piețele, pentru că e clar că vrem prețul cel mai bun pentru consumatorii finali. Și acesta trebuie să fie obiectivul ultim, spre care țintăm. Are cuvântul următorul vorbitor, domnul Henning. un chat un chat. On nous dit que le marché n'est pas Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se spune că piața nu este deschisă, că trebuie liberalizare, că trebuie o piață super competitivă, că trebuie transparență. Și pentru a ne explica toate aceste lucruri, se bazează pe um, realități obiective, niște insule energetice, unele țări care au probleme mai mari decât altele și uh, ni se sugerează că dacă liberalizăm piața, o să răspundem acestor nevoi. Păi haideți să facem un pas înapoi și să vedem exact ce a adus dus liberalizarea până acum? Păi o creștere a costului energiei pentru consumatori, o creștere a costului energiei pentru uh, industriile care au avut uh, acces la piață și faptul că pe teritoriul european se vinde mai multă electricitate decât se produce, ceea ce înseamnă că se vinde de mai multe ore aceeași electricitate și că um, fiecare și a comisionul în etapa sa. Uh, și până la urmă se ajunge la situații în care niște centrale mici care înainte țineau de structura națională au fost vândute unor uh, grupuri în numele liberalizării și aceste grupuri au considerat că nu au fost suficient de rentabile, deși sunt oarecum rentabile, le închid și ajunge la situații um, cum e cea din regiunea mea în care uh, niște centrale care produc un surplus pentru industrie sunt închise și Franța care ar putea să vândă electricitate unei țări cum e țara cum e Marea Britanie vinde mai puțin, pentru că astfel de centre sunt închise. Ei bine, prin aceste lucruri se duce la o creștere a costului energie pentru cetățeni și pentru întreprinderi. De asemenea, nu se răspunde nevoilor te teritoriilor izolate, pentru că investițiile nu se vor face acolo unde mm, profitabilitatea este mai mică decât în alte părți și, mai ales, uh, vor uh, exista profituri mai mari pentru grupurile um, uh, mari care deja dețin o mare parte în cotă din piață. Asta este obiectivul acestui raport. Mulțumim. Acum Comisia. Thank you, Madam President, and Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc raportorului și membrilor comisiei pentru această dezbatere și pentru raportul preliminar. Așteptăm în continuare să cooperăm cu Parlamentul și cu Comisia ITRE în particular pentru finalizarea raportului. Așteptăm cu nerăbdare acest document și vă uh, asigurăm de faptul că suntem pe deplin angajați, vrem un plan de acțiune și vrem să avansăm cât mai repede pe piața internă pentru finalizarea uh, pieței interne energetice. Mulțumesc! Mulțumesc și acum raportorul Buzek. Mulțumesc, doamnă președinte. Din fericire, din nefericire, mă scuzați. La final, uh, cineva a fost împotrivă și mă simt uh, mult mai uh, bine, având în vedere că există acest raport de forțe. Oricum, mă bucură faptul că toată lumea în mare și-a exprimat opinia în favoarea acestui raport. Raportul va fi finalizat luna viitoare și, dacă bine mi-amintesc eu, 20 aprilie este termenul de depunere a amendamentelor. Dragi colegi, e o informație foarte importantă pentru voi. Următoarea dezbatere pe uh, proiectul de raport va avea loc tot în aprilie. Acestea fiind spuse, uh, vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Buzec. Închidem acum această dezbatere. Alberto Potocnic urmează acum, este directorul uh, ACER, care ne va face o prezentare în ceea ce privește uh, activitatea sa. Și uh, e un subiect strict uh, legat și de raportul, strâns legat și de raportul Buzek. Și acum dăm cuvântul invitatului nostru. Bună dimineața tuturor, mulțumesc doamnă președintă. Permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi dumneavoastră și stimaților eurodeputați pentru faptul că ne-ați oferit uh, posibilitatea de a defini aici, de a descrie piețele de capital, de capacitate, mă scuzați, și de a vă explica cu ce se ocupă agenția noastră. Noi am analizat potențialul impact ar, um, al penetrării pieței de către uh, energiile regenerabile, să vedem cum va fi restructurată piața energetică și dacă modelul uh, votat în urmă cu câțiva ani trebuie revizuit. Deci e o activitate în desfășurare și astăzi o să vă descriu ceea ce conține uh, uh, ceea ce se întâmplă, mă scuzați, la ora actuală pe piață analizând uh, diferitele mecanisme uh, de remunerare a capacităților pe piața internă. Salutăm faptul că există posibilitatea de a purta un dialog cu dumneavoastră pe acest subiect. Și acum, după cum bine știți, pe 14 noiembrie 2012, comisia dumneavoastră a cerut un aviz din partea agenției uh, cu privire la piețele de Uh, capacitate. Și au existat patru subiecte ilustrate în scrisoarea adresată către noi. O să le menționez aici nu în ordinea în care au apărut în scrisoare, ci în ordinea în care vreau să le tratez. În primul și în primul rând, e vorba de evaluarea nevoii de investiție în uh, uh, fluxul energetic în următorii 10 ani. Asta pentru a încadra și energiile regenerabile în mixul energetic. În al doilea rând, discutăm despre uh, vi viitorul pieței strict energetice în ceea ce privește uh, penetrarea energiilor regenerabile și apoi, dacă e nevoie într-adevăr de piețe de capacitate și dacă da, uh, cu ce implicații geografice și, în ultimul rând, cum să uh, promovăm flexibilitatea și cum să oferim recompense pentru marja de flexibilitate care există. Permiteți-mi să menționez primul subiect. Aici mă bazez pe un studiu efectuat de Comisia Europeană și de uh, operatorii europeni. Până în 2020 se estimează că investiția de 800 de miliarde de euro va fi absolut necesar în sectorul electric. Din această sumă, cam 500 de miliarde e suma pentru generarea de energie și aici regenerabilele vor juca un rol substanțial. Vor reprezenta 90% din noile capacități. Mixul energetic din 2020 va fi așadar foarte diferit față de ce avem astăzi și acest lucru are un impact direct asupra uh, rețelelor de transmisie și distribuție. 300 de miliarde de euro e suma estimată pentru uh, investiția în transmitere și distribuție, o treime în transmisie și 80% din uh, noua infrastructură va fi strict, strâns legată de nevoia de a încadra, de a încorpora regenerabilele. Acest lucru se întâmplă și în rețelele de distribuție, unde trebuie să sprijinim uh, uh, noi regeneratoare care să acomodeze, uh, care să cuprinde mixul, mixul regenerabilelor. Și aici mă voi referi la participarea piețelor ca fiind un aspect foarte important pe mai departe. Există trei noțiuni legate de uh, siguranța furnizărilor și de securizarea furnizărilor. Dacă este să discutăm despre relația dintre piața uh, energiei și aranjamentele de capacități. E vorba așadar de noțiunea mai generală a securizării furnizării, practic e vorba de abilitatea sistemelor electrice de a oferi utilizatorilor final electricitate uh, la un nivel cantitativ și calitativ durabil. E o definiție generală. Astăzi, în schimb, trebuie să analizăm noțiuni mai specifice și vedem că putem să analizăm diferite noțiuni Și aici două sunt foarte importante. În primul rând, e vorba de um, adecvarea resurselor și de faptul că avem nevoie de suficiente capacități în sistem pentru a face față cererii, inclusiv uh, uh, în acele momente de utilizare exacerbată. Și apoi avem și un concept pe termen scurt. E vorba de uh, faptul că avem nevoie de un sistem uh, pe deplin uh, operațional care să poată să fie flexibil și să răspundă ca atare schimbărilor bruște de cerere sau în momentul în care apar avarii. Deci e vorba din nou de calitatea și durabilitatea sistemului. După cum veți vedea, aceste două noțiuni au uh, implicații diferite când e vorba de capacitatea piețelor de a întruni aceste criterii. În ceea ce privește viitorul pieței uh, energetice, piața strict energetică, o piață energetică funcțională ar trebui să ofere semnale de preț în ceea ce privește promovarea uh, securității furnizării. Pentru asta, când discutăm despre piața energiei, obiectivul ar trebui să fie înlăturarea barierelor. Chiar înainte să intrăm în această dezbatere, s-a făcut trimitere la obstacole care există în continuare. Există reguli care distorsionează formarea prețului, există plafonări implicite sau explicite a prețurilor pe anumite piețe, și există um, instrumente de sprijin tehnologic care nu sunt uniformizate. Prin urmare, participarea uh, cererii la uh, modul, la, uh, în formula, mă scuzați, în formula de formulare a prețului este prea mică. Și, din păcate, există o inerție în ceea ce privește uh, sistemul de interconectare a rețelelor. Mie mi se pare că ar trebui ca um, în continuare să avem o prioritate aici în ceea ce privește omogenizarea pieței și să avem uh, o implementare rapidă a mm, Electricity Target Model. E vorba de modelul, uh, modelul electric uh, pentru realizarea obiectivelor finale. Haideți să mergem mai departe, să vedem uh, ce se întâmplă cu piețele de capacitate. S-a dezbătut foarte mult acest subiect uh, la nivel comunitar, la nivelul statelor uh, membre. Există acea directivă din al treilea pachet care vizează posibilitatea ca statele membre să recurgă la licitații pentru achiziționarea de uh, capacități de noi generație, pentru securizarea furnizării. Și există deja mai multe planuri care sunt analizate în diferitele state membre, dar din păcate, la ora actuală, nu există niciun fel de coordonare între statele membre. Vedeți în imagine situația de la ora actuală. am obținut informații de la autoritățile de reglementare din plan național. Țările cu roșu sunt acele țări unde există mecanisme de remunerare pe capacitate. E vorba de rezerve strategice, e vorba de plăți uh, pe capacitate sau piețe de capacitate. Țările cu galben sunt țările care au în vedere introducerea unor sisteme similare pentru remunerarea mecanismelor de capacitate. Și țările în verde sunt acele țări care la ora actuală au doar piețe uh, strict energetice, pe deplin funcționale. Now, so let's address... Așadar, haideți să Vedem acum ce cu întrebarea asta. Ne trebuie piețe de capacitate. În principiu, o piață strict uh, a energiei ar trebui să poată să uh, ajungă la adecvarea resurselor și la flexibilitatea sistemului. Însă, acest lucru depinde de mai multe condiții. Prima dintre acestea este aceea ca piața să um, poată funcționa liber, fără obstacole, adică cererea să poată răspunde uh, și să și facă, să răspundă semnalelor de preț. De asemenea, prețurile trebuie să uh, varieze în mod liber și, de asemenea, trebuie să reflecte, să reflecte legătura dintre cerere și ofertă. De asemenea, atunci când există penurie, prețurile ar trebui să crească până la nivelul așa numitei uh, încărcării a pierderii. Dacă aceste condiții sunt întrunite, atunci piața ar fi pur și simplu liberă când ar exista o astfel de uh, legătură între prețuri, cerere și ofertă. Și atunci nu ar apărea o problemă a siguranței aprovizionării energetice. Mai sunt de asemenea și alte condiții care trebuie îndeplinite pentru ca piețele energetice să poată ducă la siguranța aprovizionării. De exemplu, investitorii trebuie să aibă încredere că existe, există un cadru, un regim de reglementare stabil și de asemenea să uh, știe că nu vor exista intervenții uh, atunci când uh, prețurile ar fi prea ridicate. Prețurile uh, ridicate sunt cele care semnalează penurie pe piață. Dacă, a, dacă doar aceste condiții sunt uh, întrunite, nu există nicio garanție că se va ajunge la o, o siguranță a aprovizionării s-ar putea să fie nevoie până la întrunirea acestor condiții și de aceea e important să eliminăm obstacole de pe piață, însă între timp s-ar putea ca piața energetică să fie completată de niște aranjamente suplimentare și spun aranjamente în mod deliberat, nu mecanisme sau alt cuvânt. Uh, adică aranjamente care să fie uh, țintite uh, pe promovarea adecvării și flexibilității. Și uh, o piață energetică care funcționează bine furnizează cea mai bună bază pentru orice tip de aranjament suplimentar care să promoveze adecvarea și flexibilitatea aceste aranjamente suplimentare la care ne-am putea gândi n-ar trebui să interfereze sau să um, Um, perturbe funcționarea pieței energetice. Iar acestea trebuie să aibă efecte doar atunci când piețele energetice nu pot să ducă la rezultatele dorite și uh, să reprezinte un fel de stimul pentru investiții. Cât despre domeniul de aplicare geografică, geografic al oricărei uh, scheme sau aranjament de remunerare a capacității, ei bine, uh, Aici uh, e la latitudinea um, jurisdicțiilor regionale. Ele trebuie să stabilească adecvarea comună și standardele de securitate. Dar, oricum, Când e vorba de mecanismele naționale, s-ar putea ajunge la o eficiență mai mare și s-ar putea uh, minimiza perturbările dacă participarea resurselor din statele vecine ar putea să fie permisă. Și o să clarific ce vreau să spun aici, pentru că uneori uh, apar probleme când vine vorba de acest subiect. Uh, participarea resurselor din alte state membre, cel puțin din punct de vedere al adecvării, nu înseamnă lăsarea deoparte a capacității, ceea ce se știe mai bine să fie folosită pentru schimburi comerciale. Dar o să revin asupra acestui subiect. Therefore, the introduction of national mechanisms cât despre introducerea unor mecanisme naționale, aceasta trebuie să fie însoțită de o evaluare foarte bine făcută și detaliată a impactului ținându-se cont și de efectele transfrontaliere. Și, de asemenea, trebuie să fim uh, atenți să nu uh, existe o, niște așteptări uh, în rândul participanților pe piață și altor actori implicați că aceste mecanisme vor fi permanente sau menținute la nesfârșit. De exemplu, în acest moment se face o Uh, elaborarea diferitelor mecanisme și impactul pe care l au asupra piețelor și s-ar putea ca la un uh, moment dat statele membre să hotărască o schimbare a abordării um, legate de această piață. Și compatibilitatea de plină a oricărui aranjament de remunerare a capacității cu uh, piața internă a energiei trebuie să fie asigurată cât despre flexibilitatea pe piețele energiei. Și aceasta ar trebui să fie promovată prin semnale de preț pe termen scurt. Odată ce se garantează adecvarea, atunci um, trebuie să um, există aceste semnale pentru flexibilitate. Și am, uh, în cadrul agenției noastre, am um, creat un cadru de reglementare pentru piețele uh, transfrontaliere, pentru echilibrarea acestora. Și e vorba de semnale mai clare care să um, scoată la um, iveală penuria și să promoveze investițiile în um, capacități noi flexibile prin echilibrarea furnizorilor. De asemenea, trebuie să existe o coordonare sporită și o, fa o facilitare a participării um, um, ca răspuns uh, la nevoile de uh, creare de energie prin resurse regenerabile. Așadar, în încheiere, cel puțin ca un fel de sinteză a mesajelor. Atâta timp cât piețele nu pot să funcționeze fără obstacole, nu există, din păcate, nicio garanție că acestea vor putea singure să ducă la nivelul uh, dorit de adecvarea resurselor și de flexibilitatea sistemului. Așadar, principalul nostru efort a trebuit să concentreze pe înlăturarea obstacolelor. Cât despre siguranța aprovizionării, aceasta nu poate fi asigurată decât de către o piață uh, energetică bine, care să funcționeze bine și așadar trebuie să se uh, mențină această integrare, trebuie să se asigure de asemenea compatibilitatea sistemelor naționale cu piața um, internă europeană și de asemenea trebuie să se promoveze participarea noilor tehnologii și um, participarea unor soluții noi la um, problemele legate de climă în um, piețe adiționale de servicii. Iată, uh, acestea sunt principalele idei și de asemenea vă, stăm la dispoziție cu um, noile rezultate și noile concluzii pe care le vom trage. Mulțumesc foarte mult! Adalberto Potocnic. Mulțumesc lui Alberto Potami, care căruia i-am cerut uh, să ne prezinte uh, această lucrare în legătură cu piața de capacități. Are acum cuvântul, bineînțeles, colegul Buzec, vă rog. Portersul tema. În calitate de raportor pe această temă. Uh, Mulțumesc foarte mult. E foarte important să ținem cont și de faptul că atunci când e vorba de piața noastră energetică, capacitatea este importantă. Acesta poate să influențeze foarte mult piața internă a energiei. Dacă ne aflăm uh, într-o situație de separare la nivel regional, construcția de capacitate poate să sporească acest efect, pentru că nu suntem uh, deschiși între statele membre. În cadrul interconectărilor, și aici lucrăm la o piață comună pentru toată Uniunea, e bine, capacitatea ar putea să reprezinte un sprijin, ar putea uh, să ne asigure uh, securitatea aprovizionării energetice în toate regiunile Uniunii Europene. Și, încă o dată, foarte important pentru noi este să se investească în infrastructuri. E nevoie de 140 de miliarde de euro în viitor apropiat investit în acest sens și, pe de altă parte, e nevoie de construirea de capacitate pentru că împreună e nevoie de uh, un uh, trilion de euro pentru a ne putea asigura aprovizionarea și pentru a trece economia noastră către una cu o emisii scăzute și de asemenea uh, Trebuie să ajungem la o posibilitate de a minimiza prețurilor. Nu vor fi niciodată foarte scăzute în viitor, însă trebuie să se minimizeze totuși aceste prețuri și în acest sens este importantă construcția de capacități și încurajarea investițiilor private în uh, acest domeniu. Așadar, Consider că adevăratul punct de plecare al oricărei discuții privind construcția de capacități este interconectarea între statele membre către construcția unei uh, piețe uh, a energiei. Mulțumim, domnul Di Campos, acum Corelia Di Campos. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, domnului Potocnic pentru această prezentare excelentă. Avem, desigur, multe puncte comune, suntem de acord cu multe din cele spuse. Vreau să îl felicit în primul rând pentru metodologia folosită în prezentare, pentru că ați început cu o concentrare pe cerere și nu pe ofertă, pentru că înainte ne-am concentrat pe uh, furnizare și am încercat să armonizăm producătorii. Dar în sfârșit se uh, inversează cumva această tendință și uh, ne axăm pe nevoile existente și viitoare și nu ne concentrăm doar pe producție care poate să fie excesivă. Încă un lucru. Uh, Mă bucur foarte mult să văd că ați acordat uh, o importanță foarte mare în ceea ce privește uh, uh, siguranța aprovizionării și a aspectelor legate de încredere, de fiabilitate. Și înțelegeți importanța coordonării, pentru că fără o coordonare eficientă, ă, cu siguranță vom ajunge la eșecuri în ceea ce privește siguranța energetică. Și încă un aspect este legat de prețuri, de mecanismele naționale de formare și de reglementare a prețurilor. Practicienii din statele membre au mereu ă, o relație dificilă cu autoritățile de reglementare, pentru că în momentele critice, atunci când uh, statele membre nu vor să uh, permită o creștere a prețurilor sau vor să pună în aplicare niște plafoane, aceste situații nu fac decât să perturbe concurența. Desigur, trebuie să înțelegem că și statele membre au normele lor uh, politice, logica lor politică și că în momente uh, de crize e foarte uh, greu să ne gândim la concurența în domeniul energetic, dar ce trebuie aici este un dialog clar și o relație îmbunătățită între autoritățile de reglementare și state vizate și sunt de acord aici că uh, deschiderea și liberalizarea prețurilor reprezintă un instrument bun. Și în sfârșit, am câteva îndoieli legate de faptul că această piață, desigur, are imperfecțiunile sale. Nu putem să comercializăm acest domeniu. Pentru acest lucru ar fi nevoie de o, o competență foarte mare a autorităților de reglementare pentru a evita efectele negative asupra consumatorilor. Trebuie ca autoritățile de reglementare să se considere nu doar autorități de reglementare a prețurilor sau a piețelor, ci trebuie să se considere ca fiind reprezentanții a unor comunități care uh, are nevoie de niște prețuri uh, pentru energie cât se poate de bune. Și încă un lucru, Um, ne, o întrebare ar fi dacă concurența ar fi cel mai bun context în care să se stimuleze um, inovarea. S-ar putea să fie, dar nu mereu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim acum, domnul Prodi. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului Potoșnic pentru prezentarea sa. Eu cred că însă că am trebuit să avem o logică inversă. Noi trebuie să înțelegem dacă dorim să trecem de la surse fosile de energie la surse regenerabile, cu siguranță energia eoliană va contribui mult la acest uh, nou, uh, nou mix și, de asemenea, energia fotovoltaică va uh, contribui mult. Și astfel, cu siguranță, trebuie ajungem la identificarea dimensiunii potrivite a rețelei electrice. Aceasta nu mai poate să fie uh, Uh, trebuie să fie o rețea europeană cu uh, o coloană vertebrală care este transmiterea cu un, uh, transmiterea energiei cu un impact scăzut asupra mediului. Iată, deci pornim de la dimensiunea europeană, care este esențială și acesta trebuie să fie uh, elementul de bază pe care trebuie să construim dacă dorim să optimizăm uh, exploatarea energiilor regenerabile. Pentru că cu o rețea europeană vom avea mai întâi o compensare statistică între diferitele regiuni uh, și vom putea folosi și uh, energia hidroelectrică altfel decât astăzi. Deci um, aceasta poate să devină un uh, sprijin pentru energia eoliană, astfel uh, pentru a crea un sistem previzibil. Trebuie deci să facem uh, o alegere obligatorie și anume să investim în rețeaua electrică și această rețea nu poate decât să fie europeană. Dacă nu, uh, uh, pierdem vremea și uh, povestim tot felul de lucruri neadevărate. energia hidroelectrică poate să ofere această capacitate de intervenție rapidă care să permită apoi altor surse să intre în mix. Dar deocamdată trebuie să uh, se dea semnale clare și în legătură cu prețul emisiilor. Iată care sunt lucrurile care trebuie să intre uh, între considerațiile generale în gestionarea unei rețele electrice care nu poate să fie decât europeană. Eu aș dori să mă liniștiți în legătură cu această uh, evoluția sistemului de producție, transport și energie al energiei electrice. Pentru că trebuie să înțelegem că statele membre astăzi nu reușesc să-și garanteze nici măcar propriilor consumatori capacitatea adecvată de a le furniza energie, respectând în același timp mediul. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul colegul Chichester. Thank you, Madam uh, Chairman. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i spun lui Alberto că mă bucur foarte mult să-l văd astăzi și că m-am bucurat uh, să-l ascult. Colegii mă vor ierta că le vor uh, reaminti că am fost raportor în acest domeniu, așa că sunt foarte uh, interesat de această activitate. O parte din activitatea noastră în cadrul mandatului a fost să vă dăm ocazia de a veni în fața Parlamentului pentru a ne transmite un mesaj clar sau codat referitor la anumite aspecte pe care ați vrea să le asculte uh, comisia sau altcineva și noi să fim platforma și mă întreb dacă nu cumva ne-ați transmis un astfel de mesaj codat în această dimineață când ne-ați povestit despre faptul că piețele nu funcționează uh, pe deplin, uh, în mod uh, flexibil și adecvat. Și așadar, dați-mi voie să pun o primă întrebare. În ce măsură poate agenția uh, să compenseze deficiențe legislative pentru promovarea și asigurarea unei competitivități, unei concurențe de pline pe piețe am avut această intenție ca dumneavoastră, cu flexibilitatea uh, mai mare pe care o are o agenție de reglementare, să faceți acest lucru. Așadar, puteți să comentați pe marginea acestui subiect. Dacă nu puteți să rezolvați toate problemele și nici nu mă aștept că ați putea să faceți acest lucru, dar, mă rog, sper și eu așa. Ce credeți că ar trebui să se facă în acest sens? Pentru că ați subliniat uh, diversele probleme și deficiențe existente. Iată că uh, trăim astăzi în niște vremuri foarte uh, grele și uh, Comisia seară se uh, spunea că nu se știe care va fi uh, situația economică peste un an, dar minte peste 10-15 ani. Însă, dumneavoastră și operatorii de sistem aveți sarcina de a uh, gândi uh, vizionar, de a gândi în viitor și ce am putea să facem în acest sens. Și încă un lucru pe care am discutat aseară, e ultimul lucru pe care voi uh, menționa acum, uh, Um, a fost legat de această provocare în acest mediu modificat economic de a găsi capital pe care să-l uh, investim în generarea de capacitate și uh, capacitatea, și capacitatea de, transmit, de transmisie și comisia a constatat că oamenii sunt cam sceptici, nu prea vor să investească, ceea ce, desigur, este uh, regretabil și vă întreb dacă considerați că am putea să facem ceva, ce am ce ați putea sucera pentru a um, îi mai conforta pe cei de pe piețe de capital și pentru a încuraja să vină cu investiții uh, pe termen uh, lung cu uh, profituri bune. Piețele nu par să fie convinse de acest lucru. Ce ați sugera în acest sens? Mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Are cuvântul colegul Balcitis, vă rog. Ačiū gerbiamas direktoriu už tikrai gana įsami informaciją. Uh, kur yra pateikta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule director, pentru această prezentare exhaustivă foarte importantă. Aș dori să mulțumesc și domnului Chichester. Ieri am avut o discuție foarte interesantă cu uh, domnul comisar Oettinger despre viitorul politicii energetice comunitare și sunt de părere uh, că și pe viitor trebuie să fixăm uh, obiective, să fixăm obiective adecvate. Unul dintre acestea fiind reprezentate prețurile, reglementarea prețurilor energetice. S-a spus deja că prețurile la energie din Uniunea Europeană se află la cel mai înalt nivel și că ar trebui să scadă Asta mai ales dacă pe viitor ne vom ocupa și de producție, nu doar de furnizare. Ne vom poziționa pe piața globală și de aceea, din prezentarea dumneavoastră, eu am dedus că există anumite puncte slabe. Acele aranjamente între statele membre care favorizează uh, fragmentarea prețului. Nu sunt neapărat de acord. Aceste acorduri, aceste înțelegeri nu vor fi obligatorii. Iar fluctuațiile de preț nu vor putea fi preîntâmpinate astfel, fiindcă în anumite regiuni europene prețurile volează foarte diferit față de alte zone. Și prin prisma acestui context am o întrebare către dumneavoastră. E vorba de liniile directoare cadru pentru 2014 și uh, acele uh, coduri pentru rețele. Vor fi finalizate până în 2014? Iar în ceea ce privește coordonarea re, uh, inițiativelor regionale și dezvoltarea infrastructurii necesare, uh, Acestea sunt chestiuni la fel de importante, precum și activitatea autorităților de reglementare a prețurilor din statele membre. La ora actuală, aceste autorități au un rol și pozitiv și negativ. Uh, thank you. Mulțumesc, care cuvântul următorul coleg. Mulțumesc domnului Potocnic pentru prezentare, dar trebuie să spun că prezentarea mi s-a părut destul de academică, de teoretică, așa că mă întreb care ar fi implicațiile, ele, implicațiile ei directe, practice. Uh, în Germania uh, luptă împotriva termocentralelor și programelor acestora. Țara mea, uh, Regatul Unit, este pe o Uh, stânga capacităților, ne închidem uh, uh, centralele nucleare, dar și termocentralele. Domnule Potoșnic, m-au frapat cifrele pe care le-ați dat. Mă întreb dacă puteți să ne puneți la dispoziție copii ale prezentării dumneavoastră, dar vă rog să clarificați un lucru din câte am înțeles, ne-ați spus că va fi nevoie de 300 de miliarde de euro pentru rețele și pentru distribuție și din acești bani, 80% uh, sunt pentru a uh, integra energiile regenerabile. Este o sumă enormă. Apoi am uh, discutat plățile de capacitate Și cred că e important să recunoaștem faptul că aceste plăți sunt doar o măsură a ineficienței uh, folosirii energiei fosile uh, pentru a putea integra energiile regenerabile. Azi dimineața am fost la un mic dejun de lucru în legătură cu energia solară și s-au prezentat uh, cifre interesante în legătură cu competitivitatea energiei solare și s-a vorbit mult despre rețele. Dar când uh, se vorbește despre costurile energiilor regenerabile, se pare că se ține cont doar de costurile suplimentare ale energiei produse, dar trebuie adăugate aceste costuri enorme ale adaptării rețelelor și um, ale plăților de capacitate, fără care nu se pot integra aceste noi tipuri de energie. Deci, practic, uh, costurile sunt mult mai mari decât cifrele vehiculate. În fine, doresc să vă spun de faptul că sunt frapat de faptul că creați un sistem cu foarte multe variabile uh, care depind unele de altele și că a fost matematician, uh, dau seama că acesta este un, un sistem sau prea complex sau cu adevărat haotic și ca matematician pot să vă spun că o caracteristică a sistemelor caotice este că rezultatele variază foarte mult în funcție de, de schimbări foarte mici pe aici, pe acolo. De aceea aceste sisteme sunt foarte dificil de prevăzut, uh, rezultatele, comportamentul lor este foarte greu de prevăzut și um, mă tem că rezultatul pe care îl doriți va fi foarte diferit de uh, ce ați prevăzut, așa cum și rezultatele sistemului de schimburi de emisii au fost foarte diferite de ce am prevăzut. Mulțumesc! Doresc să amintesc colegului Helmer, cum, precum și tuturor altor membri al, uh, ai, consilie, ai, consili, ai comisiei noastre, mă scuzați, că ieri v-am trimis uh, raportul uh, domnului Potocnic. Are cuvântul acum doamna Kolarska-Bobinska, vă rog. Mulțumesc. Ați spus că elementul esențial pentru energiile regenerabile este crearea rețelelor de transmitere a energiei, deci uh, crearea infrastructurilor necesare. Eu am impresia că aici la Parlament colegii nu înțeleg, înțeleg lucrul acesta, pentru că Când în, în dezbaterea privind fondurile regionale, o mare parte din resurse au fost uh, folosite și au fost prevăzute tocmai uh, pentru finanțarea rețelelor. Deci, în toate discuțiile astăzi trebuie uh, luate în calcul toate sursele de finanțare, mai ales cele din Fondul pentru Dezvoltare Regională. Dar am o întrebare. Dezbaterea privind uh, piețele de capacități este în curs. Până acum, uh, Comisia Europeană era împotrivă și în ultima comunicare uh, Comisia spune că mecanismul capacităților nu merge în aceeași direcție ca și evoluția prețurilor în Uniunea Europeană. Resursele propuse de comisie știm că nu sunt suficiente. Dacă nu reușim să depășim acest moment de vârf, cum propuneți să avansăm? Mulțumesc, care cuvântul domnul Van Nistelrooy. just, uh, thank you very much for... Mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați transmis. Am o mică întrebare, foarte mică întrebare știți, în țările noastre avem un mix energetic. Avem politicile energetice din fiecare stat membru, dar cum putem preveni situația ca, având în vedere uh, contribuția neregulată uh, a energiilor regenerabile în mix, uh, cum putem să ne asigurăm uh, uh, ca, uh, că anumite tipuri de energie să nu fie lăsate complet deoparte. Iată, gazul, care este cea mai puțin poluantă sursă, este eliminată, în schimb, termocentralele rămân. Se pare că e mai greu să se taie gazul decât să se renunțe la cărbune. Este această abordare neutră sau există un raționament pe care se bazează? Nu am putea să avem abordare de tip win-win și în ceea ce privește resursele fosile și în ceea ce, ce privește poluarea? Mulțumesc, s-au încheiat toate intervențiile eurodeputaților. Are cuvântul domnul Potoșnic pentru a răspunde. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc contribuțiilor foarte interesante ale deputaților. Voi încerca să răspund tuturor, dar îmi cer încă de pe acum scuze dacă uit vreun răspuns. După cum vă închipuiți, în statele membre au puncte de vedere foarte diferite, chiar al organelor de reglementare, în legătură cu detaliile multor aspecte uh, privind piețele capacităților. Uneori vă dau uh, punctul meu de vedere, um, deci vă voi spune ce cred eu, dar și ce cred că ar sprijini um, comunitatea din domeniul energiei în Europa în general. Doresc să spun domnului Buzek că Sper că am transmis un mesaj suficient de clar. Integrarea pieței interne a energiei, mai ales a electricității, trebuie să devină o prioritate din două motive, cel puțin, și anume, mai întâi, pentru că este modul cel mai eficient de a răspunde cererii și, în al doilea rând, pentru că, oricum, este cea mai bună bază pentru orice se va orice va apărea în plus. Deci suntem de acord aici și trebuie să spun că am făcut multe eforturi, nu doar pentru a în, încheia noul set de reguli, pentru uh, ghid, pentru codurile de rețele, pentru operatori, dar și reguli de implementare pentru ca aceste reguli să existe până în 2014 și pentru ca ele să fie aplicate, cererea este importantă. Domnul Curea de Campus a, a subliniat acest lucru. De fapt, când e vorba de capacitatea operațională, reacția la cerere este probabil modul, unul dintre modurile cele mai ieftine de a uh, oferi energie. Și uh, o mai bună uh, penetrare a energiilor regenerabile, energie solară și eoliană, poate să contribuie aici. Deci, oricum, aceste energii funcționează altfel decât sursele uh, tradiționale de, de uh, generare de energie și atunci interoperabilitatea devine importantă și de aceea participarea în funcție de cerere este esențială. Bineînțeles, în ceea ce privește costul, bineînțeles, consumatorii ar trebui să beneficieze de prețuri mai bune. Toți împreună trebuie să încercăm să minimizăm costul total al securității Uh, furnizării de energie. Deci nu e vorba doar de prețul pe piața energiei, ci și de toate celelalte costuri implicate. Dacă comparăm finanțarea piețelor energiei fără bariere cu o piață nefuncțională, chiar dacă scad prețurile, uh, dar e nevoie de uh, lucruri suplimentare, bineînțeles că întotdeauna trebuie să comparăm pe baza costurilor totale implicate. Domnule Prodi, sper că vă, vă pot liniști. Dimensiunea europeană este esențială pentru extinderea rețelelor. De vreo doi ani încoace, planurile de dezvoltare ale rețelelor se fac într-adevăr la nivel european, atât pentru electricitate cât și pentru gaz. Planul de dezvoltare pe 10 ani este o referință pentru planificarea extinderii rețelelor în uh, toate statele membre. Aceasta este o inovație importantă în planificarea rețelelor pachetul pentru infrastructură care va fi adoptat curând va pune accentul asupra așa numitelor proiecte de interes comun, proiecte care afectează mai multe state membre. Deci, iată, există um, o abordare regională, dacă nu europeană, în dezvoltarea rețelelor. Există clar o dimensiune europeană în planificarea rețelelor. Sper că astfel v-am răspuns la uh, uh, îngrijorare. Domnule Chichester, pot să-i spun că nu știu dacă folosesc coduri, dar anumite mesaje trebuie transmise clar. Trebuie îndepărtate barierele pentru o bună funcționare a pieței energiei, din multe motive. Nu doar pentru a uh, asigura uh, o anumită adecvare. Noi nu putem interveni direct în modul în care funcționează piețele, pentru că uh, facem parte din procesul de uh, stabilire a regulilor și din procesul de monitorizare a pieței și poate cea mai bună, cea mai valoroasă contribuție a noastră în momentul de față este prin avize pe care le putem oferi la cerere dar și monitori, activitatea noastră de monitorizare. Și în noiembrie am prezentat primul raport de monitorizare a pieței, în care am identificat care sunt barierele, tendințele pe piețele energiei și anul acesta raportul se va concentra pe barierele care stau în calea integrării piețelor energiei. Iată care este contribuția noastră actuală. Sperăm că și alte instituții care au uh, prerogative la nivel național și european vor ține cont uh, de concluziile noastre și vom acționa în consecință. Și vor acționa în consecință. Uh, oricum, noi facem eforturi mari de când a fost creat ACER acum 2 ani în aplicarea, folosirea regulilor adoptate chiar înainte de a fi adoptate. Altfel, nu vom atinge obiectivul pentru 2014. În ceea ce privește atractivitatea sectorului uh, energetic uh, pentru capitalul, eu nu sunt, uh, nu lucrez într-o bancă de investiții, așa că nu pot să vă răspund. Eu cred că ceea ce putem noi oferi este un cadru de reglementare stabil pentru a reduce riscul legate de reglementări, pentru că piețele nu agrează astfel de riscuri, pentru că sunt foarte greu de gestionat. Deci, din punctul nostru de vedere al organelor de reglementare, provocarea este să încercăm să creăm acest cadru stabil. De aceea, uh, insistăm pentru încheierea pieței interne, pentru că acesta ar fi un rezultat atins și ar, ar uh, um, reprezenta cea mai bună garanție de stabilitate în uh, cadrul politic și de reglementare. Există într-adevăr diferite programe de ajutor pe diferitele piețe, diferite reguli. Integrarea pieței energiei ar trebui să ducă la convergența prețurilor. Convergența prețurilor nu trebuie să fie un obiectiv în sine, pentru că poate să continue să existe o anumită divergență a prețurilor dacă uh, există investiții în uh, infrastructură. Pentru a vă da un exemplu. Se pot face multe, se pot obține multe doar îmbunătățind regulile între 2010 și 2011, când cuplarea piețelor a fost introdusă între uh, regatul țărilor de jos și Germania, situația s-a îmbunătățit foarte mult și regăsite aceste date în raportul de monitorizare. S-au făcut multe uh, investiții în infrastructură doar pentru că regulile s-au îmbunătățit. Și, după cum am spus, încercăm să insistăm ca acest proces să, să fie încheiat până în 2014. Sunt absolut de acord că în ceea ce privește costul energiilor regenerabile trebuie să țină cont de toate costurile, modul în care sunt datele prezentate, 300 de miliarde pentru rețele, cel puțin 100 de miliarde pentru transmitere, 80% din infrastructura finanțată în acest 100 de miliarde sunt, este oarecum legată de uh, primirea energiilor regenerabile în mix. Acesta este cu siguranță cea mai mare provocare cu care ne confruntăm. Viitorul sistem electric uh, nu va semăna deloc cu cel din trecut, deci uh, e vorba de o schimbare de paradigmă aici. În încheiere, trebuie să spun, sperând că nu am uitat pe nimeni, că cifrele pe care vi le-am prezentat eh, se refereau la rețelele electrice, dar și la investițiile în domeniul gazului. Provocările din, eh, legate de gaz sunt puțin diferite, sunt parțial legate de energiile regenerabile, pentru că gazul este o sursă de energie care va fi probabil cel mai afectată de, de penetrarea energiilor regenerabile în două feluri. Pentru că deja acum Uh, centralele pe bază de gaz uh, se confruntă cu concurența energiilor regenerabile și uh, funcționează mai puține ore decât s-a, ne-am fie, decât s-a prevăzut, dar pe viitor gazul va fi cu siguranță combustibilul care va fi folosit ca backup pentru energiile regenerabile. De aceea și astfel sectorul gazului este impactat de penetrarea energiilor regenerabile. De aceea trebuie să asigurăm o, o stabilitate suficientă pe piața gazului pentru ca acest sector al gazului să poată să reacționeze la flexibilitatea sporită necesară în sectorul energiilor regenerabile. Și surs, um, resursele financiare prevăzute pentru energie în facilitatea Connecting Europe cu siguranță nu va acoperi uh, Uh, toate nevoile, pentru că nici acesta nu era obiectivul. Uh, obiectivul era să, să financeze anumite investiții, anumite studii sau în cazul în care nu există o viabilitate comercială, uneori uh, securitatea furnizării de energie va necesita investiții fără valoare comercială, fără, fără interes economic. am prezentat uh, costul transmiterii energiei în următorii 8 ani. Acest cost este de 100 de miliarde pentru a moderniza rețeaua. Deci orice sumă de la facilitatea Connecting Europe va reprezenta doar o mică parte. Trebuie să se mobilizeze capital privat dar trebuie să beneficiem și de modalități pentru a ne asigura că aceste investiții sunt făcute în mod cât mai eficient. Și acum, cu analiza costuri-beneficii, se pune accent pe aceasta în asociere cu noțiunea de proiect de uh, interes comun. Cred că am răspuns tuturor îmi cer scuze dacă am uitat pe cineva, dar după cum a spus doamna președinte, avizul este disponibil în varianta sa scrisă. Încă nu vom publica avizul pe site-ul web pentru că dorim să vă dăm ocazia să vă mai gândiți la cele propuse de noi și, bineînțeles, dacă aveți alte întrebări, să nu ezitați să mi le trimiteți. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim domnului Alberto Potoșnic, director al ACER pentru um, acest uh, raport și um, toți membrii Comisiei ITRE au primit uh, documentul scris, textul acestui studiu. Trecem acum la raportul colegei Hall, care are cuvântul. Uh, thank you, Madam President. Um, passenger cars are responsible for about 12%. Mulțumesc. Cam 12% din emisii sunt uh, de la mașini în Europa și aici e vorba despre cum uh, vom atinge obiectivele asupra cărora am convenit pentru 2020. Termenul pentru reducerea emisiilor este sensibil nu doar pentru că trebuie să reducem uh, urgent gazele cu efect de seră, dar și din punct de vedere economic, pentru că e mai bine pentru industrie să aibă o traiectorie stabilă decât să facă tot felul de reduceri bruște. Și nu este ușor pentru industria auto, pentru că noi știm că e criză, așa că trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon într-o manieră flexibilă, sprijinind uh, industria auto pe parcurs. Așa că eu propun două principii directoare. Odată, Trebuie ca reducerea de CO2 de la mașini să se facă rapid, într-o manieră fermă, oferind industriei o marjă de manevră și certitudine. Au fost 123 de amendamente și uh, putem să le grupăm pe 5-6 categorii. Uh, vreau să men menționez aceste categorii. Odată, uh, avem uh, obiectivul Europa 2020. Multe amendamente vizează atingerea obiectivelor uh, pentru 2020. Se pleacă de la... Uh, 65 de grame la 125 uh, de grame, eu cred că e foarte important să ținem cont de faptul că vom avea uh, un obiectiv final și e important să existe o certitudine a planificării. Deja uh, s-a formulat obiectivul pentru Europa 2025 Uh, industria europeană deja trebuie să se gândească la 2025. Poate că am vrea însă să fixăm un obiectiv flexibil, de exemplu să uh, avem o clauză de revizuire, să ținem cont de evoluția tehnologice și economice și așa mai departe. Unii spun că ar trebui să așteptăm noul ciclu de încercare, dar eu nu sunt de acord, pentru că industria auto este parte a procesului WLDT și deja cam știe cum va arăta noua procedură de testare. Dacă așteptăm, atunci vom avea prea multă lipsă de certitudine, mai ales că sfârșitul mandatului în 2014 trebuie să așteptăm noul colegi al comisarilor și acest lucru de obicei tergiversează procedura. Și dacă mai așteptăm până să numim un obiectiv pentru 2025, nu avem niciun semnal și apar alte întârzieri. În ceea ce privește ciclul de testare, există două tipuri de amendamente. Unii spun că ar trebui să așteptăm 2021 și apoi sunt ceilalți care spun că ar trebui să ne mișcăm mai repede în 2016. Ar fi inteligent să fim de acord cu Comisia. Comisia, de exemplu, spune că va pregăti totul până în 2014, apoi câțiva ani durează implementarea și trecerea de la uh, regulamentul de acum la cel nou. Dacă ei spun 2017, să credem pe cuvânt și să fim de acord. Creditele suplimentare. Există mai multe amendamente, unele extind, altele elimină creditele suplimentare. Există și amendamente precum și al meu care cer un mandat flexibil. A devenit clar că pentru a face reducerile de emisii de care avem nevoie, e nevoie de un pas îndrăzneț. De exemplu, nu uh, putem să cerem mai mult de la sistemul de combustie internă decât ne poate oferi la ora actuală. Așa că e nevoie de stimulente pentru sprijinirea de noi tehnologii. Problema este că dacă avem o utilizare nelimitată a creditelor suplimentare, uh, vom uh, slăbi obiectivul de 95 de grame și se estimează la comisie că creditele suplimentare uh, propuse de colegii de la PP din Germania Uh, afectează cu 14 grame obiectivul ultim. Așa că, până la urmă, vom avea o, un obiectiv de 109 grame în loc de 95, uh, ceea ce este un lucru care contravine întregului raționament. Decizia care a fost să nu alterăm obiectivul, ci să vedem cum uh, vom face în a-l atinge. Mai e și o altă idee uh, Uh, de a oferi credite suplimentare bancare. Asta înseamnă să oferim credite suplimentare de pe acum când industria nu are nevoie de ele, să le țină deoparte și să le utilizeze doar după 2020. Nu, nu așa va funcționa stimularea uh, oferirii de alternative tehnologice. Alte amendamente vizează un mandat flexibil, ca în SUA. Practic fixăm un prag maxim, eu am spus 2 grame, parcă socialiștii 4 și spunem în felul următor. Dacă producătorii depășesc cu uh, vehiculele uh, super neutre, atunci uh, încearcă să, obține, să atingă obiectivul prin compensare. Dacă, în schimb, nu fac acest pas către schimbare, dacă nu trec către un tip nou de tehnologie, atunci trebuie să facă mai mult cu motoarele cu combustie internă să aibă un uh, obiectiv mai strâns. Avantajul este că e un stimulant, dar nu uh, pe spuza obiectivului ultim. Și, de fapt, uh, tocmai cu asta se întâmplă cu extinderea uh, creditelor suplimentare. Se subminează obiectivul ultim. Și apoi e vorba de un număr restrâns de derogări. Uh, de la Brejina și Ford vin câteva amendamente pentru um, derogare pe un anumit număr, pe un număr mic de combustibil, mai ales pentru producătorii mici, da, într-adevăr, efectul nu este unul mare care să ne îngrijoreze și ar ajuta industria. La fel se întâmplă și în ceea ce privește derogarea pe uh, sectoarele de nișă. Vreau să menționez parametrii de utilitate și ecoinovările. Există uh, câteva menționări în amendamente, dar mi se pare că se depășește sfera de activitate și uh, e în afara comitologiei, așa că mă interesează ce are de spus comisia. În ceea ce privește parametrii de utilitate, practic uh, utilizăm masa mașinii sau utilizăm uh, amprenta de carbon pentru calculul final de emisii. Eu cred că ar trebui să utilizăm ambii uh, factori și uh, cred că ar trebui să calculăm amprenta după 2020 pentru că, amisia, uh, pentru că așa a sugerat și comisia. Mă scuzați. Am avut o bună reuniune cu raportorii în umbră deja și aștept cu nerăbdare opiniile dumneavoastră, astfel încât să putem să continuăm exact în aceeași manieră de dragul unei soluții satisfăcătoare pentru toate taberele. Mulțumesc! Trei minute, domnul Brezina. Mulțumesc! În primul rând, mulțumesc, doamnă raportor, pentru efort. V-ați uh, dat silința să comunicați cât mai bine cu raportorii din umbră. Și pot să fiu de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește obiectivele finale pentru 2020. În același timp, sunt uh, de acord și în ceea ce privește uh, ciclul de testare, și sunt iarăși de acord că după 2020 vom avea noi tehnologii în industria auto. Iar motoarele cu combustie internă vor avea un urmaș și vom uh, avea o nouă generație de motoare. Și apoi putem să calculăm amprenta de carbon, deci după 2020. Unde putem interveni radical? Putem să intervenim pe supercredite, pe creditele suplimentare. Mie mi se pare că creditele suplimentare sunt un stimulent pentru dezvoltarea de noi tehnologii. Doamna raportor și alții privesc creditele suplimentare ca fiind o lacună potențială care să ofere o portiță celor care nu vor să creeze motoare neutre din punctul de vedere al carbonului. Mie nu mi se pare că e așa. Mie nu mi se pare că opțiunea alternativă cu care veniți dumneavoastră este neutră din punctul de vedere al emisiilor, pentru că uh, favorizează în special uh, mașinile electrice și îi penalizează pe acei producători care nu oferă un număr suficient de autoturisme sub pragul de 95 de grame indiferent dacă aceste mașini uh, sunt necesare pe piață, dacă sunt gata pentru a fi puse pe piață, dacă oferă o opțiune bună de preț pentru utilizatorul final. Iarăși nu sunt de acord când se discută despre obiectivele pe termen lung post-2020. Părerea mea este că, indiferent încotro ne îndreptăm cu obiectivele și indiferent cum le modificăm, Rezultatul va fi instabilitate pe piață. Industria auto europeană nu este suficient de pregătită la ora actuală pentru a face față unor schimbări radicale a obiectivelor post-2020. La ora actuală, unii producători auto-europeni sunt uh, se țin pe linia de plutire doar uh, producând, externalizând, externalizându-și produc, producția. Așa că haideți să ținem cont și de aceste aspecte în momentul în care elaborăm documentul. În opinia mea, acestea sunt principalele teme pe care au fost depuse amendamente și aștept în continuare să cooperăm. Mulțumesc, doamna Catlin Van Bremt are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Permiteți-mi să încep și eu mulțumindu-i raportoarei pentru un raport bun. Mulțumesc pentru efortul pe care l-a depus, pentru a aduce raportorii din umbră la un numitor comun și pentru a discuta ceea ce va fi discutat și în următoarele săptămâni într-o manieră foarte intensă, în așa fel încât să ajungem la un punct de pornire foarte bun. E acel gen de legislație unde pot, fi, pot apărea obstacole ideologice. Unii apără industria auto, alții apără mediul și cred că se ajunge uh, la uh, o contradicție pe aici pe acolo. Problema uh, mediului înconjurător ce înseamnă, de fapt? Că nu mai trebuie să cheltuim atât pe combustibili fosili. Și trebuie să facem uh, un mix inteligent ca să obținem și sprijinul industriei și să avem o industrie orientată către viitor. Și aici trebuie să ajungem la un acord transpartinic, cred eu, pentru a oferi uh, un mesaj pozitiv celor din afară. Cred că deja se știe că obiectivele pentru 2020 sunt fezabile și trebuie respectate. Cu alte cuvinte, trebuie să facem tot posibilul pentru a adapta legislația în așa fel încât să nu slăbim obiectivul și să putem să îl verificăm ca atare. Și așa ajung la două subiecte foarte importante pe care le vom discuta uh, într-o manieră exhaustivă pe viitor. Unul e unul, e unul foarte important, uh, obiectivele pentru 2025, dacă să le formulăm sau nu. Aș vrea să spun că ar trebui să prestabilim obiectivele pentru 2020 cu o, cea, cu o marjă de flexibilitate, mai ales dacă se schimbă condițiile de piață, dacă progresează tehnologia mai repede, dacă există uh, backloading sau nu. Și totul ținând cont și, desigur, de noul ciclu de testare. Deci, în funcție de ceea ce se schimbă pe piață, să ne putem adapta. E foarte important pentru uh, siguranța planificării în termeni industriali. Iar în ceea ce privește creditele suplimentare, cred că ar trebui să uh, ne uităm uh, cu sinceritate unii la alții și să spunem exact ce vrem să obținem de fapt. În primul rând, trebuie să recunoaștem că creditele suplimentare în ziua de azi nu sunt eficiente și adesea sunt utilizate, de fapt, pentru a submina însăși obiectivul legislației. De fapt, avem nevoie de un sistem bun de credite suplimentare prin care să nu favorizăm concurența neloială între diferiți producători și să nu creăm lacune în așa fel încât să nu fie respectate chiar normele în vigoare. Așa că, doamnă președintă, ce propun eu este să... Ă, și aici am venit cu un amendament, dar nu e unul definitiv. Deci să formulăm un sistem flexibil, după cum a sugerat și Comisia. Cred că aceasta este calea cea mai bună. Uh, o invit pe doamna raportor să discutăm la nivel tehnic împreună cu Comisia pentru a vedea care ar fi cel mai fezabil sistem și să încercăm împreună să formulăm un compromis bun. Deci, înainte de orice, cred că creditele suplimentare trebuie să pună în mișcare inovarea și nu să creeze noi și noi uh, portițe pentru ca unii și alții să submineze uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Are cuvântul domnul Toșenovski. Mulțumesc. Pentru că ne presează timpul, nu voi relua anumite lucruri menționate de colegii mei. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor pentru efortul depus în găsirea unui numitor comun. Au fost exprimate uh, foarte multe opinii și, într-adevăr, decizia este una foarte complexă, mai ales în ceea ce privește rolul industriei auto. Unele idei arată foarte bine de obicei în teorie, dar mai târziu dacă e să le implementăm, lucrurile arată altfel. Într-adevăr, trebuie să uh, progresăm rapid, dar trebuie să fim foarte precauți pentru ca rezultatul final, rezultatul real, să nu fie unul contrar așteptărilor care să pună în pericol chiar atingerea obiectivului, cu niște costuri foarte ridicate. Sunt de acord că obiectivul pentru 2020 a fost deja fixat la un nivel care este greu de atins de industria auto-europeană. Nu sunt de acord că ar trebui să fixăm un obiectiv pentru 2025 de pe acum. Mai sunt 12 ani până atunci. Și sunt de acord cu colegul sau colega care a spus că e dificil să prezicem de pe acum evoluțiile în cercetare, în tehnologie. 12 ani în acești termeni uh, reprezintă o perioadă foarte lungă și a fixa un obiectiv ambițios uh, în, cu 12 ani în avans e periculos. Sunt așadar de acord cu cei care spun că ar trebui să amânăm decizia până în 2016-2017, să vedem cum arată lucrurile din punct de vedere tehnologic atunci. În ceea ce privește creditele suplimentare, sunt într-adevăr un stimulent pentru producătorii auto care um, are menirea de a-i uh, determina pe aceștia să dezvolte concepte și tehnologii noi. Să menținem creditele suplimentare așa cum există ele acum. Să nu creăm altă incertitudine, pentru că e o perioadă sensibilă pentru industria auto. Industria auto redă un uh, procentaj important al PIB-ului nostru, oferă multe locuri de muncă. Haideți să nu uh, împovărăm din punct de vedere administrativ acest sector. Mulțumesc! Mulțumesc! Am uh, terminat intervenția raportorilor din umbră. Domnul Kramer, două minute. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc Fionei Hall pentru toată activitatea Câteva observații în ceea ce privește amendamentele care există. E clar că nu trebuie să manevrăm nicicum obiectivele pentru 2020. E un mesaj de bun simț. Nu aș vrea să se trezească cineva să uh, modifice obiectivele pentru 2020. De dragul uh, securității de planificare pentru industria auto, trebuie să avem obiective uh, clare uh, pe care să nu le amendăm. Există uh, tehnologii care deja au fost puse pe piață, numai acum să fie modificate și să nu uităm încă un lucru. Avem în Uniunea Europeană cea mai ambițioasă reglementare a emisiilor de dioxid de carbon. Sigur că e dificil să compari legislațiile, mai ales că avem uh, situații diferite în Japonia, în Corea, în SUA. Dar dacă e să punem lucrurile cap la cap, ne dăm seama că noi suntem, de fapt, cei mai ambițioși. E clar că nu tot ceea ce ne dorim noi ajută industriei, ci de multe ori presează industria. Am făcut o afirmație de mai multe ori. Um, în reducerea uh, emisiilor de dioxid de carbon în, al parcului auto în general nu înseamnă automat că ești campion în industria auto. Campionii sunt, de fapt, chiar cei care uh, au uh, modele premium, au modele mari, eficiente. Sunt cei care sunt, de fapt, uh, în același timp competitivi, dar în, uh, au și probleme în a atinge obiectivele. Deci să fim foarte atenți. Uh, linia, uh, demarcația, mă scuzați, între uh, stimulent și sancțiune e foarte, foarte fină. Tot ceea ce facem după 2020 nu trebuie negociat ca într-un bazar turcesc. Avem nevoie de un acord exhaustiv bazat pe un studiu de impact. Avem în fața noastră noi tehnologii gata dezvoltate, dar nu știm cum vor fi implementate. Avem uh, uh, noi modele de combustie și nu are niciun rost ca din senin să schimbăm politica și să spunem 60-70 de grame din neant. Trebuie să ne bazăm mai târziu pe un studiu de impact. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Werner Langen. Mulțumesc. În anul 2008 eu am fost raportor și pe atunci, uh, în ciuda a ceea ce s-a vrut la Consiliu, uh, ce s-a vrut în Germania și în Franța, am format un obiectiv pe termen lung împreună cu un alt coleg. A fost un stimul pentru industria auto de a face ceva și de a chiar reduce emisiile. Uh, nu sunt de acord chiar deloc cu doamna Hall când spune în raport că în SUA uh, e obiectivul înjumătățirii. California, ca stat prietenos cu mediu, are un uh, consum mediu de 11,8 litri pe 2011 și noi avem mai puțin de jumate pe termen lung. Prin urmare, nu trebuie să pornim la luptă cu argumente false și să îngreunăm situația industriei auto. Doamnă Hall, e oare corect ce am aflat? Dumneavoastră Ați menționat uh, că mm, Oare la, mă scuzați, oare la reuniunea raportorului din umbră nu ați invitat industria auto, ci ați uh, invitat uh, reprezentanții Toyota? Oare, și acum trebuie să mă întreb, oare avem o raportoare bună și potrivită pe acest subiect, dacă chiar s-a întâmplat așa ceva? De fapt, dumneavoastră ce faceți acum? Repuneți pe tapet exact acele lucruri care, asupra care nu s-a putut ajunge la un acord în trecut. Raportul dumneavoastră trebuie revizuit într-o manieră exhaustivă. Doamna Van Brent uh, știe prea bine că în trecut a pierdut uh, cu privire la ciclul de testare, avem nevoie de un ciclu internațional și trebuie să uh, ne orientăm din punct de vedere energetic. E nevoie de stabilitate pentru industrie, mai ales în ceea ce privește creditele suplimentare și ecoinovarea. inovarea există acum tentativa de a lua acea, acel rezultat încununat de succes din trecut și să facem un document al Greenpeace. Eu vreau să vă spun de pe acum că noi ne vom apăra împotriva acestui demers și eu spun de pe acum că acest proiect de raport nu face doi bani, documentul Comisiei este mult mai bun, mai ales în ceea ce privește stabilizarea obiectivului pe termen lung față de ce oferă acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Vidal Coadra să are cuvântul. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Când este vorba de reducerea emisiilor de dioxid de carbon pentru autoturisme, e bine, obiectivele sunt corecte, dar uh, cel pe care obiectivul pentru 2020 a semnalează acum în cadrul industriei nevoia uh, de a produce mașini care produc mai puțin dioxid de carbon. Înainte de a fixa obiectivele pentru 2025, poate ar fi recomandabil să așteptăm un nou ciclu de testare pe baza unui, unei proceduri armonizate la nivel mondial pentru Uh, autovehiculele ușoare. Pentru că fără această armonizare am putea să luăm o decizie greșită și cred că ar trebui să facem niște lucruri atunci când, te, când suntem siguri de ce facem. Pentru că altfel, uh, dacă mutăm mereu uh, jaloanele, acest lucru duce la confuzie, la instabilitate și poate să perturbe încrederea industriei care este necesară pentru investiții. ca și pe, în cadrul raportului pentru utilitarele ușoare, ar fi bine ca Comisia să se gândească la posibilitatea de a înlocui abordarea actuală uh, în care doar emisiile asociate cu producția de plină și utilizarea sunt uh, uh, luate în considerare, să se înlocuiască aceasta cu o abordare bazată pe ciclul de viață. În felul acesta s-ar ține cont și de emisiile um, realizate în întregul uh, ciclu de viață până la um, aruncare, până la încheierea ciclului vieții și în felul acesta am avea uh, un uh, tablou mai clar și mai bine închegat. În acest moment, uh, mașinile care emit mai puțin de 50 de grame de CO2 pe kilometru primesc uh, credite suplimentare până la sfârșitul lui 2015 la, cu um, o creștere treptată a multiplicatorului și uh, după 2020, Comisia propune ca um, mașinile care emit mai puțin de 35 de grame să primească aceste um, credite suplimentare cu un multiplicator de 1,3 pe mașină. Dar există o discrepanță între două, și o lacună pentru perioada 2016-2020 și propunem să, eu propun să se umple această lacună. Și, de asemenea, în ceea ce privește eliminarea, propun să se elimine numărul maxim de mașini pentru care un producător poate să primească credite suplimentare, pentru că acest lucru cred că este important pentru sprijinirea tehnologiilor care duce la avantaje pe termen lung pentru producători și pentru consumatori și o astfel de, eliminare, de limitare nu ar fi deloc utilă. Mulțumesc! Domnul Gerg. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Generalnie uważam, że projekty, oba projekty... Mulțumesc. În general, consider că ambele propuneri din partea Comisiei ar trebui sprijinite. Reducerea și limitarea reducerilor, reducerii producției de dioxid de carbon este foarte importantă și acest lucru um, implică și scăderea consumului de carburant. Dar când este vorba de criteriul utilității, um, deocamdată ne concentrăm doar pe masă, pe acest parametru. Dar dacă ținem cont de dimensiunea vehiculului, de numărul de pasageri, de capacitatea motorului, uh, și dacă împărțim aceste, acest parametri la uh, utilitatea vehiculului, la utilizarea acestuia, se ajunge la alți parametri care sunt la fel de importanți și cred că ar trebui să ne uităm și la forma vehiculului, de exemplu, cât de lat, cât de înalt este un vehicul, pentru că și acest lucru este important în anumite situații, de exemplu, parcare, uh, într-un garaj și așa mai departe. Și poate că um, Comisia ar trebui să ia în considerare și un parametru alternativ. Apoi, cât despre producătorii de nișă, cei care produc serii limitate de vehicule, nu știu dacă trebuie neapărat să luăm în considerare acest aspect. Um, de exemplu, poate să fie, poate să fie vorba de vehicule deosebit de mari, um, cu um, mulți cai putere pentru uh, oameni bogați în general și care nu au nevoie de derogări pentru că își pot permite oricum uh, prețurile respective. Și se știe că aceste vehicule fac și foarte mult zgomot, de exemplu și uh, sunt destul de poluante, iar reducerea unui acestor uh, niveluri de poluare este destul de complicată. Este vorba de mai multe tipuri de poluare, um, nu doar uh, legată de emisiile de dioxid de carbon. Mai este vorba, de exemplu, și de poluare fonică. Uh, se pot um, face se pot lua măsuri și în acest sens uh, pentru reducerea zgomotului, de exemplu, dar asta implică și un consum mai mare. Și uh, în ceea ce privește um, emisiile de dioxid de carbon trebuie să fie luate în întregul ciclu de viață. Cât despre creditele suplimentare, mi se pare o idee foarte bună. Um, pentru că acestea vor duce la uh, dezvoltare de tehnologii inovatoare, lucru pe care îl așteaptă uh, mulți dintre cetățeni. Și încă un lucru referitor la calculul uh, um, emisiilor de dioxid de carbon, cred că ar trebui să se facă calculele în uh, perspectiva obiectivelor 2020. Avem niște limite de atins și știm că până în 2020 uh, vehiculele vor fi cu 80 de kilograme mai uh, ușoare și cred că acest lucru va duce și la scăderea uh, emisiilor de, de dioxid de carbon. Trebuie să ținem cont și de acest lucru și să implicăm și, uh, de exemplu, industria metalurgică, pentru că și um, carcasele mașinilor au și ele un uh, rol de jucat în acest sens. Doamna Andres Barea, mulțumesc, președinte. Da, cred că toți vrem să cheltuim mai puțin uh, pe energie și să poluăm mai puțin. Mi se pare o foaie de parcurs bună și mi se pare că s-a ținut cont de obiectivele 2020 de către toți actorii implicați, inclusiv industria. Toată lumea consideră că sunt fezabile, dar trebuie să vedem și care este Um, evaluarea impactului pe care va prezenta Comisia în 2014 și care ar putea să um, reprezinte un, obs un obstacol în atingerea obiectivelor 2020. Și trebuie să ne gândim și la um, Um, impactul crizei economice asupra dezvoltărilor economice. Că despre creditele suplimentare, se pare că acestea fac subiectul unor norme, fac obiectul unor norme foarte complexe și ne trebuie un sistem bun în acest sens. Uh, aceste credite trebuie să aibă două scopuri, um, inovație și reînnoire a parcului auto pentru că oamenii nu mai cumpără mașini noi pentru că nu au bani și atunci um, mașinile vechi sunt folosite din ce în ce mai mult. Uh, creditele suplimentare ar putea să fie o soluție, dar trebuie să fie clarificate. Mulțumim. Madam Chair. Domnul Mațaros. Mulțumesc, doamnă președinte. Împreună cu colegii din PPE am înaintat mai multe amendamente la acest raport. Considerăm că ar trebui să fie mai bine definit, mai netezit uh, scopul um, propunerii din partea Comisiei. Considerăm că prin adoptarea acestui regulament trebuie să protejăm și competitivitatea industriei noastre auto, pentru că este vorba de un context foarte complicat pentru producătorii de uh, mașini din Europa și uh, a existat o, cre- o scădere de 8,7 a vânzărilor de mașini în europene și a ajuns la o, un nivel um, extrem de scăzut, cel mai mic din uh, anii 90 din 90. Au fost cele mai uh, proaste vânzări din ultimii 20 de ani, iar uh, țintele propuse de către comisie sunt foarte ambițioase uh, Uh, mai ales în uh, acest context economic de astăzi. Este foarte important ca uh, uh, mașinile să rămână încă acceptabile ca preț și să nu uh, creăm o situație de izolare. De, a, de aceea consider că trebuie să se nuanțeze propunerile pentru 2020. N-ar trebui să stabilim ținte indicative pentru perioada de după 2020 în acest moment. În conformitate cu amendamentele noastre, ar trebui să revenim acest, asupra acestui subiect cel mai devreme în 2017. Da, industria are nevoie de planificare, de certitudine și, într-adevăr, trebuie să continuăm să reducem uh, consumul de carburanți uh, după 2020 în interesul consumatorilor noștri. Însă, dacă stabilim niște ținte pentru după 2020, 20, uh, nu facem decât să creăm o uh, incertitudine și mai mare pentru că aceste cifre pe care le-am fixat acum ar fi de natură pur politică. Ne trebuie un regulament cu rezultate previzibile și durabile. Mulțumesc foarte mult. Domnul Remec. Eh, Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Nu sunt raportor din umbră pentru acest raport și nici nu vorbesc în numele grupului meu în ansamblu, pentru că sunt sigur că vor exista divergențe în cadrul grupului nostru pe marginea acestui subiect. Dar o parte destul de mare a grupului meu face apel la o abordare moderată. Pentru că Uh, industria automobilelor reprezintă un uh, instrument de uh, democratizare, mm, dă ocazia mai multor categorii sociale să circule mai liber și să aibă parte de noi tipuri de divertisment. De asemenea, industria automobilelor reprezintă și o sursă foarte mare de locuri de muncă, pentru că uh, ea implică și industriile uh, Uh, subcontractanților și s-au văzut uh, uh, pierderi de locuri de muncă în ultimii ani în aceste sectoare. Haideți să nu agravăm aceste probleme. Iată că industria automobilelor și cea auxiliară um, rezistă cu greu în aceste vremuri în Republica Cehă. S-au um, înregistrat uh, exemple destul de clare, poate că în Europa Occidentală lucrurile stau mai bine, dar uh, s-au văzut greutăți peste tot. Uh, oamenii nu mai au bani să cumpere mașini noi și tehnologiile noi fac ca prețul automobilelor noi să crească. Dacă ar fi să interzicem utilizarea mașinilor vechi, acest lucru n-ar fi într-un spirit democratic și n-am face decât să um, înrăutățim uh, situația um, categoriilor cele mai vulnerabile ale societății noastre. și vă întreb cine își poate permite să cumpere o mașină care uh, uh, este făcută din aluminiu care poate să aibă un preț de peste 100.000 de euro. Sunt convins că cei care uh, cumpără astfel de mașini în acest context nu reprezintă o categorie relevantă. Uh, Mulțumesc și sunt de acord cu ce a spus domnul Toșorovski în ceea ce privește credite suplimentare. Mulțumim, domnule Remic. Comisia acum. Dacă doriți să luați cuvântul. Prego. Thank you very much for this. Mulțumesc pentru aceste observații. Am comentat deja proiectul de raport, uh, așa că mă voi concentra pe principalele aspecte uh, abordate în amendamente. fost depuse câteva amendamente legătură cu supercreditele. După cum a spus amendamentul, uh, aceste supercredite uh, riscă uh, să nu ne ajute să atingem obiectivele 2020, de aceea nu favorizăm aceste posibilități, tocmai pentru că riscă să întârzie atingerea obiectivelor 2020. Recunoaștem de asemenea că alte uh, amendamente propun limite la supercredite. Aceste limite trebuie să reducă impactul negativ sau să ofere stimulente fără a compromite posibilitatea de atingere a obiectivelor. În legătură cu ciclul de teste, Comisia este de acord să revizuie procedura de teste? Această procedură va deveni legislație în 2014, astfel Uh, vor exista mai multe informații despre emisii importante pentru consumatori. Considerăm că nu trebuie întârziată introducerea noii proceduri de teste. 2017 este un termen potrivit. Comisia s-a angajat în propunerile sale să se asigure că o adaptare a ciclului actual de teste nu va cere Uh, nu va adăuga noi cerințe de la producători. Este important acest lucru. Dorim să asigurăm pe producători în acest sens. Aș dori să abordez pe, pe scurt uh, revizuirea de după 2020, pentru că în multe amendamente această revizuire a ciclului de teste este legată de revizuirea de după 2020. Comisia are de gând să dea certitudine producătorilor. Să nu uităm că obiectivele 2020 pentru autoturisme au fost stabilite din timp o revizuire în 2017 ar însemna adoptarea de legislație în 2019. Astfel, producătorii ar avea puțin timp să se adapteze înainte de atingerea obiectivelor. De aceea, uh, Comisia dorește ca revizuirea să aibă loc în 2014. În fine, raportorul a pus uh, o întrebare în legătură cu procedurile care pot fi revizuite în cooperare cu actorii interesați. Sperăm să găsim soluții satisfăcătoare pentru toată lumea. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum din nou doamnă raportor, vă rog. Mulțumesc. Mai întâi aș dori să spun că este interesant să ascult aceste observații, mai ales faptul că se pare că există un context că există un consens uh, pentru păstrarea obiectivelor pentru 2020. Aceasta este o bază bună pentru a avansa. Eu aș cere să ne asigurăm că uh, rămânem fideli spiritului obiectivelor pentru 2020, nu doar literei acestui obiectiv. Și în acest, din acest punct de vedere nu sunt de acord cu anumite amendamente. Domnul Tașinovski a făcut observație foarte constructivă în legătură cu supercreditele sau uh, uh, mandate flexibile. A spus că trebuie să sprijinim propunerea comisiei. Uh, într-adevăr, dacă nu există un consens între amendamente, poate mai bine am acceptat pur și simplu propunerea comisiei. În legătură cu obiectivele pentru 2025, suntem cu toții de acord că trebuie să existe o certitudine. Eu aș dori să subliniez acum un lucru pentru a transmite un semnal producătorilor că există o direcție în care ne îndreptăm, care nu trebuie să devină un șoc la anul când Comisia uh, va uh, anunța un obiectiv mai strict decât cel actual. Deci, tot ce spunem noi acum este o indicație politică în această direcție. Pentru că uh, trebuie să așteptăm evaluarea de impact și uh, uh, analiza comisiei uh, de până la anul viitor. Doresc să mulțumesc raportorilor din umbră. Am avut deja o întâlnire a raportorilor din umbră utilă. Am avut o întâlnire, o ședință tehnică pe mandatele flexibile și uh, um, reprezentanții industriei uh, au fost invitați uh, să asculte cum funcționează aceste credite în California. Um, oricum, aștept cu nerăbdare să continuăm să cooperăm cu colegii pe acest text. Mulțumesc! Mulțumesc colegii Hall. Votul în Comisia ITRE va avea loc pe 19 martie. Trecem la ultimul punct uh, din această dimineață. E vorba de modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducerea emisiilor de dioxid de carbon produse de vehiculele utiliza, utilitare ușoare noi. Colegul Piper nu este prezent, îl înlocuiește uh, colegul Langen. 5 minute aveți cuvântul, vă rog. Frau Vorsitzende, der Kollege Pieper hat mich gebeten, dass ich... Uh, Mulțumesc. Uh, domnul Piper m-a rugat să-l uh, reprezint astăzi și o fac cu drag, pentru că în urmă cu doi ani eu am fost raportor pe acest subiect. Și cunosc, cunosc foarte, foarte bine toate aceste probleme. Propunerea comisiei este de a menține obiectivul de 147 de grame până în 2020, dar să verificăm uh, dacă e implementabil sau nu. Corect. Domnul Piper e de acord. și cu mici excepții prevăzute în amendamente care vizează ciclul de testare și uh, autorizațiile și uh, autorizațiile și creditele suplimentare, uh, crede că propunerea comisiei poate fi sprijinită. 54 de amendamente au fost depuse, mare parte de la doamna Van Bremt și de la Verzi. Amendamentele, din păcate, arată... Mă, mă scuzați, nu prea au de-a face cu raportul, așa s-a întâmplat și în trecut, așa s-a întâmplat și cu raportul doamnei Fiona Hall. Deci sunt uh, amendamente care contravin uh, spiritul raportului. Se vizează o marjă de 110 grame doar, dar fără propuneri concrete de implementare, nu se explică de ce ar trebui să modificăm obiectivele decise în urmă cu 2 ani. Domnul Piper este împotrivă. În, uh, pentru 2025 se prevede un uh, obiectiv de 85 până la 110 grame. Să nu uităm că micile utilitare de 3,5 tone sunt mașini de lucru ale IMM-urilor din Europa. Dacă noi înrăutățim condițiile, nu punem probleme doar producătorilor auto, ci și utilizatorilor auto. Deci dacă vor crește prețurile din cauza unor poveri nejustificate, la nivel de producție, în opinia mea și în opinia domnului Piper, ne îndreptăm în direcția greșită. Aceste cifre sunt fanteziste, luate așa uh, de aiurea și practic uh, nu, nu corespund nimănui, uh, corespund viziunii Greenpeace doar. Va trebui să discutăm pe mai departe cei de la socialiști au făcut și ei o propunere în ceea ce privește creditele suplimentare, care sunt într-adevăr un stimulent pentru producători și nu ar trebui eliminate. În locul acestora, socialiștii, prin raportoarele din umbră, solicită credite suplimentare cu condiționalități. Dacă nu se dacă nu, nu se respectă condiționalitățile dictate de aportul la emisiile de dioxid de carbon în parcul auto, există sancțiuni, ceea ce e iarăși absurd. Ori avem credite suplimentare, ori avem sancțiuni. Undeva nu uh, se pierde din vedere realitatea și se aduc doar daune industriei auto, în special uh, celor de nivel mediu. S-a discutat și despre limitatoarele de viteză se dezbate la transporturi. Nu ține de domeniul nostru, e o altă chestiune și eu nu pot decât să uh, vorbesc în nume personal. Pentru micii transportatori, nu trebuie să impunem noi uh, obligații uh, aici. Nu ține de legislația pe CO2. Și de aceea, cred că a trebuit să ne vedem noi de treabă și să nu ne pripim și rog, vă rog în numele domnului Piper să uh, votați o linie directoare decentă. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportor din umbră acum începe doamna Van Brem. Da, o să fiu foarte succintă. Deja mi-am prezentat argumentele uh, în ceea ce pește autoturismele și aici e o paralelă foarte vizibilă. E vorba despre ciclurile de testare, despre uh, credite suplimentare, despre uh, 2020 versus obiectivele din 2025. Pot să țin și aici o pledoarie. Uh, Um, cu privire la aceste două rapoarte. Noi am mai avut reuniuni și am discutat despre um, uh, mașini, raportorul a luat o inițiativă, poate că a sosit momentul să avem și aici, pe utilitarele mici, o dezbatere. Am auzit că toate amendamentele ar fi proaste. Uh, nu mă simt deloc încurajată dacă se pune problema astfel. Nu mai bine s-ar pune problema cum putem să cooperăm în așa fel încât să ajungem la un numitor comun. Deci uh, e puțin uh, greșit așa. În ceea ce este creditele suplimentare. Nu are rost să discutăm mereu despre acestea. Uh, Uh, mai ales că opiniile se diferă foarte mult de la un grup politic la altul. Și aici mi se pare mai de bun simț să vedem dacă putem să facem un sistem paralel cu mașinile simple. Obiectivul fiind care, de fapt? Stimulăm inovarea, dar nu vrem să subminăm obiectivul pentru 2020. Deci, nu cred că putem ca politicieni să facem asta. Atunci putem să spunem direct, lăsăm la o parte obiectivele, pentru că până la urmă noi trebuie să explicăm în fața consumatorului ce poziție avem. Nu putem, pe de o parte, să venim cu obiective ambițioase și apoi să creăm portiții uh, pentru ca uh, industria auto să aibă o cale de ieșire. Cred că este foarte bine să discutăm și din punct de vedere tehnic ce se întâmplă și know-how-ul Comisiei pentru creditele suplimentare este unul care ne poate ajuta pentru că noi nu suntem deloc specializați aici. Deci eu cred că are, uh, are, face sens să începem discuția. În al treilea rând, sigur că e o diferență între utilitare și autoturisme. Pentru 2025, obiectivele pentru mașini uh, sunt ambițioase și cred că aici ar trebui să facem un progres și pentru utilitare. Și la sfârșit, am președintă, vreau să menționez limitatoarele de viteză. Eu cred că există un efect direct pe care limitatoarele îl au asupra reducerii emisiilor și ar trebui să includem asta în dosar. Mulțumesc. Domnul Horger Kramer are cuvântul. Mulțumesc. De la ALDE nu sunt amendamente pe acest aviz, ceea ce indică foarte clar, nu e așa, că suntem de acord cu ce ne propune domnia sa. Și motivele sunt întemeiate. Față de mașinile simple la utilitarele ușoare, dezbaterea se pune de fapt, dezbaterea arată în felul următor. Ce facem cu obiectivul pentru 2025? Uh, 147 de grame e uh, cantitatea obținută cu greu în urmă cu 2 ani, în urma unui compromis anevoios. Și acest lucru indică foarte clar că nu ar trebui să redeschidem cutia Pandorei, ci să fim foarte uh, Uh, conștienți că avem nevoie de planificare. Uh, e vorba de faptul că e altul, cu alte sensibilități, uh, um, sectorul utilitarelor mici și sunt de acord că pentru utilitarele mici, creditele suplimentare sunt la fel de utile ca și pentru mașini, poate chiar mai utile Poate că ar fi mai bine să milităm mai mult pentru crete suplimentare aici decât pentru autoturisme, tocmai pentru că aici avem o piață pentru electromobilitate, pentru noi forme de combustie, mai ales uh, în ceea ce privește uh, conexiunile intraurbane pe distanțe scurte, unde se pot utiliza uh, unde se poate utiliza infrastructură electrică. A fixa acum obiectivele pentru 2025 reprezintă exact același lucru ca și la autoturisme. În cazul utilitarelor mici, avem uh, o bază de, dată, de date mai uh, sensibilă, avem și acele platforme construite în mai multe etape, care sunt utilizate în mii și mii de feluri și mi se pare că e nepotrivit să elaborăm de pe acum o formulă de măsurare a emisiilor pentru 2025 nu a sosit momentul, ba din potrivă, ar trebui să lăsăm să mai treacă ceva timp până să fixăm obiective pe termen lung. Ciclul de testare e o dezbatere similară cu cea de la mașini. Ciclul de testare care există e unul nesatisfăcător pentru că nu ilustrează realitatea, asta e situația. Ciclul de testare de acum reprezintă standardul pentru valorile de CO2. La fel e și pentru autoturisme. Avem nevoie de un ciclu de testare în baza căruia, într-adevăr, să putem să uh, estimăm uh, emisiile a priori. Deci nu e o chestiune politică, e o chestiune matematică de pur calcul. Deci, indiferent de ce fel de ciclu de testare avem la final, se pune problema de a ne lăsa mai mult timp în așa fel încât mai întâi să avem uh, testul de, uh, ciclul de testare și apoi să intervenim. Noi vom sprijini ceea ce a făcut domnul Piper și îi încurajez și pe ceilalți să facă același lucru. Mulțumesc! Grazie, colega. Mulțumesc colegului Kramer. Are cuvântul acum domnul Kozanowski. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu fac parte dintre cei ca și raportul din umbră de la ECR care sprijină raportul domnului Piper, care este foarte echilibrat. Sunt de acord de asemenea că discuția privind supercreditele ar trebui să motiveze inovația. Acest tipuri de supercredite uh, au o altă nuanță când e vorba de uh, vehiculele utilitare ușoare, pentru că ele sunt folosite de anumite întreprinderi. Deci trebuie să sprijinim acest obiectiv, uh, acest tip de întreprinderi. Uh, Ehm, supercreditele au apărut după o dezbatere lungă și cred că pot să rămână. M-am întâlnit cu domnul Piper, sprijin ehm, ideile sale, sprijin raportul. Suntem cu toții conștienți de consecințele cadrului pe care îl creăm. Tot vorbim despre ajutarea IMM-urilor, dar iată, acesta este un mod practic de a le ajuta. Uh, în această situație com- economică complicată. Mulțumesc! Adras, Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Vidal cu adras. Mulțumesc, doamnă președinte! Acest regulament va reprezenta într-adevăr un pas important pe calea reducerii emisiilor de dioxid de carbon de la vehiculele utilitare noi Cred că atingerea obiectivului pentru 2020, 147 de grame de dioxid de carbon pe kilometru, este un obiectiv fezabil. Trebuie să sprijinim reprezentanții industriei, să, să, să sprijinim producătorii pentru a face schimbările necesare. Sunt de acord cu avizul domnului Piper că acest obiectiv uh, discutat atâta timp pentru 2020, care a fost stabilit în 2011, este deja ambițios. Și înainte de a fixa obiective pentru după 2020, trebuie să așteptăm, așa cum am spus în intervenția mea precedentă, trebuie să, accept, să așteptăm procedura de teste care ține cont de procedura um, folosită la nivel mondial pentru vehiculele utilitare ușoare. Și voi repeta ce am spus la discuția pentru vehiculele, autoturismele de pasageri. Uh, Uh, poate Comisia a trebuit să uh, folosească o abordare bazată pe ciclul de viață al autoturismului. Mulțumesc, domnule Vidar Cuadras. Comisia are ceva de adăugat, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Majoritatea observațiilor din partea Comisiei prezentate pentru autoturisme sunt valabile și pentru vehiculele utilitare ușoare și pentru uh, ciclul de teste pentru după 2020. În legătură cu Um, limitele de viteză. Ele sunt uh, menționate în cartea, verde, în cartea albă pentru transporturi. Uh, este un instrument pe care Comisia are de gând să le evalueze și să uh, considere posibilitatea de a le extinde pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Pentru a răspunde la întrebarea raportului din umbră. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul din nou domnul Langen. În numele colegului Piper, vreau să spun că el este foarte interesat să găsească un numitor comun cu raportorii din umbră și cu ceilalți și, se, și plec de la premisa că va purta toate discuțiile necesare înainte de vot. În ceea ce privește obiectivele, cred că nu există nici un motiv să formulăm obiective adiționale pentru 2025 să menținem 147 de grame așa cum a propus comisia, să lăsăm lucrurile așa. Chiar și cele 147 de grame, să știți, corespund exact obiectivului prestabilit în SUA pentru 2025 pentru uh, mașinile obișnuite. La noi e un, același obiectiv, dar pentru utilitarele ușoare. Vă dați seama? Deci vă rog frumos să nu uh, vă lăsați păcăliți. E foarte ambițios și utilitarele mici sunt acolo pentru IMM-uri, nu sunt o chestie de politică industrială, ci sunt și o chestie de uh, economie uh, în pătura mijlocie. Mulțumesc! Marzo. Mulțumesc colegului Langen. Votul la ITRE va avea loc pe 19 martie și noi ne revedem în sală la ora 15. Uh, poftă bună!